je vous ferai l'économie d'un discours d'introduction parce que je sais que ce matin. Știu că azi dimineață o serie de vorbitori persoane au cerut uh, să ia cuvântul și nu a fost posibil. Prin urmare, vă propun să începem imediat lucrările. Le voi da cuvântul persoanelor care s-au înscris azi dimineață, imediat după intervenția experților, invitaților. Deci cei care au dorit să se exprime vor avea posibilitatea să o facă. Vă reamintesc regulile tehnice privind funcționarea lucrărilor noastre. Știți că avem un, o perioadă limitată pentru luarea cuvântului, de asemenea sunteți înregistrați pe site-ul Parlamentului European. Nu voi spune mai multe și voi da cuvântul acum doamnei Evelyn Efkens, prima vorbitoare, coordonatoare executivă a Națiunilor Unite pentru obiectivele de dezvoltare a mileniului, după care domnul um, Garson de la OCDE va lua cuvântul. Începem cu doamna Hertkens. Dumnea ei și-a început cariera la Ministerul de Cooperare în țările de jos, a fost ambasador la aceste țări, a făcut o carieră, a avut carieră la Națiunile Unite, a fost ministru uh, al cooperării pentru guvernul olandez înainte de a veni coordonarea executivă la ONU pentru obiectivele mileniului. Nu voi mai spune nimic în plus, îi dau cuvântul doamnei Hertkens pentru 15 minute. Mulțumesc! Aș dori să încep prin a vă spune câte ceva despre politicile coerente de, despre coerența politicilor de dezvoltare. Începusem să promovez coerența, ceea ce numim astăzi CPD, coerența politicilor de dezvoltare, încă din anii 80. În uh, tratatul de la Maastricht am codificat în calitate de comunitate europeană acest aspect de a lua în considerare obiectivele de dezvoltare la toate, în toate politicile pe care le elaborăm și asta ar fi putut, știind că asta urma să aibă efecte asupra țărilor în curs de dezvoltare. În momentul respectiv îmi dădeam seama cât de inutile erau acele um, eforturi de, a, de ajutor comparate cu, uh, comparat cu impactul celorlalte politici. Deci, uh, am încercat să promovez acest tip de coerență a politicilor, odată și am încercat să promovez politici în ceea ce privește finanțele și comerțul și pot cu părere de rău să constat astăzi că aceste aspecte sunt în continuare foarte relevante. Ce mă frapează este faptul că lipsa de co- coerență se reflectă și în parlamentele noastre. Noi, ca deputați, suntem împărțiți pe diferite comisii și foarte rar um, aceste comisii se întâlnesc și, să spunem așa, se contaminează în sensul pozitiv. Mă tem că 20 de ani mai târziu, de, față de când eram eu în Parlamentul uh, neerlandez, nu am ajuns cu mult mai departe. Nu cred că politicile de dezvoltare au avut un mare uh, efect. În același timp în, în care vorbesc eu, există o conferință, are loc o conferință a parlamentelor naționale cu privire la criza economică și acolo ar trebui să fim cu toții, nu aici. O a doua observație. Într-adevăr, am codificat coerența la Maastricht, în, în tratatul de la Maastricht în 1992. Și am repetat acest lucru în 2005 cu consensul european și așa mai departe. Însă, mecanismele de implementare încă nu sunt asigurate. Multe state membre se, să spunem așa, se ascund în spatele nivelului comunitar și dau vina pe acesta uh, pentru lipsa acțiunii. Însă, parlamentele naționale trebuie să lupte pentru coerență, pentru că dacă nu o fac ele, nu o vor obține nici la Bruxelles unele state membre și nici măcar nu recunosc faptul că am căzut de acord asupra faptului că vrem să uh, avem politici coerente. În, uh, în Italia, de exemplu, nici măcar nu se vorbește despre asta. Așadar, foarte puține state membre uh, Um, este o constatare asta, au uh, miniștrii de dezvoltare. Iar vocile celor săraci nu se aud la nivelul la care se iau deciziile. Fără un comisar care uh, să se ocupe de uh, fondurile de asistență, acestea nu vor fi utilizate în mod corespunzător. Am spus ce aveam de spus despre coerența politicilor, să vă spun câte ceva despre migrație. Eu am fost în, am făcut parte din guvernul care uh, a fost înlăturat de la putere de către cetățeni uh, în 2002 pentru că nu am reușit să recunoaștem importanța coeziunii, uh, coerenței uh, și am, uh, sub, am subestimat efectul migrației. Este momentul ca în toate uh, statele noastre să ne asigurăm că avem uh, o mai mare răspundere când ducem aceste dezbateri, să punem capăt xenofobiei. Este greșit să judeci oamenii numai pe baza originii lor. Migrația este un fenomen care va avea loc și în continuare. Și știu că suntem într-un moment de criză economică știu că mergem la Londra, la Dublin și vedem uh, mexicani, polonezi. Uh, știm de asemenea că banii trimiși acasă de către, de către migranți sunt din ce în ce mai puțini, iar cei care au plecat în căutarea unei vieți mai bune se confruntă cu o situație foarte dificilă, sunt afectați de șomaj și bineînțeles știm că migranții sunt primii afectați de acest fenomen. Sunt mulți politicieni care își um, care vorbesc în termeni mai duri în acest moment pentru a le fi pe plac uh, cetățenilor uh, locali. Auzim acum uh, primul ministrul britanic spunând slujbe britanice pentru lucrători britanici. Mă îngrijorează acest ton al dezbaterii. Criza actuală ar putea să ducă la o încetinire temporară a migrației, însă ritmul acesteia se va relua pe măsură ce economia se redresează. Migrația va exista atâta timp cât există factori care îi atrag pe cei care migrează și factori care îi fac să plece. Atracția este de asemenea faptul că piața forțelor de muncă din, de la, uh, din țările mai dezvoltate are nevoie de acești lucrători. M-am bucurat foarte mult să văd că și doamna Wallström de dimineață a spus că uh, și serviciile noastre publice depind de forța de muncă din străinătate. Iar acest lucru este uh, mai ales valabil în state cu o rată uh, a nașterilor foarte scăzută. Trebuie să ne menținem productivitatea economică, dorim să ne menținem sistemele de uh, sistemele sociale, de pensie și așa mai departe. Migrația este o consecință, nu este cauza lipsei de dezvoltare. Eu sunt de părere că trebuie să păstrăm puținele resurse de dezvoltare, puținele resurse pe care le avem pentru a combate sărăcia și Uh, să le folosim pentru a, um, a, pentru a combate cauza și nu simptomele. Trebuie să uh, elaborăm politici de dezvoltare, de, de migrație pentru a uh, stimula dezvoltarea, nu invers. Majoritatea statelor uh, membre nu își Uh, mențin obligațiile, nu își respectă obligațiile cu privire la ajutorul uh, pentru dezvoltare. Întotdeauna am spus că aceste, acest tip de asistență trebuie să fie oferit pentru lupta împotriva sărăciei. Și vedem din ce în ce mai des că acești bani se uh, folosesc pentru alte scopuri, printre altele pentru a combate migrația. Coerența politicilor de dezvoltare nu se referă numai la uh, migrație. Aceste politici nu sunt uh, coerente cu cele de dezvoltare și cu cele de migrație. Așadar, cum să ne așteptăm de la cei care trăiesc într-o țară săracă să nu vină să caute o viață mai bună pentru ei și pentru copiilor? Deci, coerența se referă la mai multe politici, inclusiv la migrație. Azi dimineață se vorbea despre un cadru multilateral. Uniunea Europeană, de mai mult de 10 ani, încearcă să liberalizeze serviciile. Dacă ne uităm acum la negocierile de la uh, Organizația Mondială a Comerțului, veți vedea că țările bogate, inclusiv Uniunea Europeană, sunt cele care nu uh, permit migrația temporară a persoanelor. Așadar, tocmai aceste țări nu doresc, de fapt, să deschidă uh, piața serviciilor. Este unul dintre puținele sectoare în care statele sărace pot profita. Astfel, o țară poate beneficia prin faptul că um, există, că ar exista această migrație circulară, statele de origine ar putea uh, profita de acest lucru dacă oamenii se întorc. Și de, de asemenea s-ar menține nivelul banilor trimiși acasă. Însă, de multe ori se încearcă uh, legarea acestui tip de migrație cu uh, un tip de politică de a deschide filiale ale uh, băncilor, de exemplu, europene uh, în statele respective. Dacă dorim să ajutăm, un alt lucru pe care ar trebui să le fac, să-l facem ar trebui să uh, facem ca contribuțiile de pensie, de exemplu, să fie portabile, mobile. Trebuie menționat de asemenea trebuie menționată lipsa de, co- de coerență a politicilor noastre de sănătate cu uh, politicile de uh, migrație și de dezvoltare. Mi se pare incredibil că sunt mai mulți medici în Manchester, că în Manchester sunt mai mulți medici din Malawi decât în Malawi. Sistemele de sănătate sunt din ce în ce mai dependente de cadre medicale din Africa. Iar apoi noi încercăm să trimitem câțiva medici francezi sau danezi în Africa la niște costuri cu care uh, guvernele locale ar putea să facă ca uh, zeci și zeci de medici să rămână acasă, zeci de medici locali. De fapt, migrația aduce avantaje uh, statelor uh, dezvoltate, dar și în cele în curs de dezvoltare și ajută la uh, atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Banii trimiși de către migranți ajută ca copiii acestora, acestora să fie trimiși la școală, uh, permite ca mamele care nasc să primească asistență de specialitate, deci acești bani uh, trimiși contribuie direct la atingerea obiectivelor. Dar trebuie să subliniez faptul că nu cele mai sărace state și în aceste țări nu cei mai săraci oameni sunt cei care beneficiază de pe urma migrației. India, China, Mexic, Filipine și Franța sunt unele dintre uh, cele mai importante state în ceea ce privește trimiterea Uh, de fonduri acasă. Dar același lucru nu este valabil în Africa sub, subsahariană. Aici, migrația este mai degrabă în regiune. Și uh, așadar, banii trimiși sunt mult mai puțini. Iar oamenii, de cele mai multe ori cei care migrează, nu sunt cei mai săraci din comunitatea lor. Mă îngrijorează uh, inițiativa uh, cardului albastru, blue cardului din Uniunea Europeană, pentru că asta ar înrăutăți situația și practic nu ar ajuta la obiectivele de dezvoltare, la îndeplinirea acestora. Ca să ajung la concluzie, într-o lume globalizată, cu o liberă circulație a capitalului, a mărfurilor, a persoanelor, oamenii în continuare de fapt sunt blocați. Regulile pentru migranți nu, și reglementările nu primesc atenția de care au nevoie. Este timpul să dărâmăm zidurile și să construim punți. Avem nevoie de un cadru multilateral pentru migrație. Acesta a fost ideea uh, la care s-a ajuns acum 5 ani, însă prea puține s-au întâmplat de atunci, dar ar trebui să reluăm această discuție și să vedem cum putem să punem această idee în aplicare. Ar ajuta statele dezvoltate să facă față problemelor demografice, dar ajuta și statele mai uh, sărace. Cinci ani după ce uh, această idee a fost Um, pusă pe masă de către comisia din care am făcut parte, nu s-a făcut nimic. Așadar, este momentul să reîncepem discuția și să începem să punem în aplicare. Nu avem nevoie de mai multe conferințe, ci avem nevoie de acțiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție foarte clară și plină de angajament. Dau cuvântul acum domnului Jean-Pierre Garçon, care s-a alăturat OCDE-ului în 1988 și este responsabil pentru raportul anual al OCDE-ului asupra migrațiilor. De asemenea, a publicat studii în acest domeniu în ultimii ani. Vă rog, aveți cuvântul pentru 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată onoare pentru mine să prezint câteva puncte de reflexie în fața acestei adunări selecte. Cu ocazia prânzului am avut, ca și dumneavoastră, ocazia să vorbesc cu mai multe persoane care erau surprinse să vadă cât de activă este OCD-ul în domeniul migrației. Pentru că de multe ori OCD-ul este cunoscută ca o organizație economică mai degrabă de natură liberală, dar avem și un centru de dezvoltare care lucrează încă de la începutul existenței acestui organism pe chestiunea dezvoltării. Avem un club care se ocupă de problemele din Africa și în direcția noastră un departament pe tema migrației. Aici uh, lucrez și eu și sunt însăcinat cu raportul anual al migrațiilor la nivel internațional și există și alte perspective de abordare a migrației și a dezvoltării. Chestiunea despre care vorbim astăzi se referă în special la migrație și se încearcă să stabilească o legătură cu dezvoltarea, dacă migrația contribuie sau nu la dezvoltare. Ați vorbit de mai multe elemente, elemente de transferuri de fonduri care pot promova dezvoltarea, însă dacă ar fi fost doar migrația, atunci uh, foarte multe țări ar fi fost deja dezvoltate până acum. Dar avem și exemple interesante în acest uh, domeniu. Am auzit uh, despre cazul Portugaliei, al Spaniei, de asemenea Italia. Uh, a vorbit domnul Baci, care este un foarte mare cunoscător al acestei teme. În Europa avem state care au fost uh, state cu o foarte mare imigrație și Irlanda de asemenea. Și nu știm dacă ele s-au dezvoltat grație migrației sau nu, nu cred. Fondurile structurale sunt un instrument deosebit care au permis dezvoltarea acestei, acestor țări, în special a Portugaliei și a Greciei. Imigrația poate ajuta, dar trebuie să ajutăm imigrația pentru ca ea să contribuie la dezvoltare. Așa cum am văzut și azi dimineață, prin atâtea intervenții, această chestiune a migrației și criza financiară sunt în centrul discuțiilor geopolitice și de asemenea se vorbește despre aspectele umane care sunt esențiale. Pentru că putem încerca să îi împiedicăm pe oameni să vină aici. Dar ne e foarte greu să îi forțăm să plece înapoi sau să îi obligăm să facă acest lucru. Am văzut și exemple, azi dimineață s-a vorbit despre așa ceva și e foarte greu de făcut un astfel de proces. Deci Iată, un subiect care nu are nimic de a face cu comerțul de bunuri. Este vorba de un subiect uman și, de asemenea, un subiect în care există foarte multă ipocrizie. Se vorbește nelimitat aproape despre fuga de creiere, aproape că ne autoflagelăm, dar trebuie să vorbim și despre mm, celelalte munci, nu neapărat despre cele calificate, dar dacă vedem care au fost politicile în domeniul migrației în ultimii ani, Pot să vă spun că în ultimii 10 ani, principalele măsuri care au fost luate până acum au fost acelea de a atrage și de a menține muncitorii înalt calificați pentru modificarea legislației pentru studenți și a le permite să lucreze în țara unde au studiat și, pe de altă parte, în țările de origine ale acestor imigranți, nu există întotdeauna politicile necesare pentru a-i reține acolo, pentru a le oferi un statut, drepturi politice, drepturi sociale, pentru a-și putea exercita profesiunea și calificarea. Iată de ce această dezbatere a fugii de creiere cred că ar trebui mai bine înțeleasă. Ar trebui să publicăm date statistice, să vedem care este situația exactă și acesta este și rolul OCDE-ului și de asemenea statistici în ceea ce privește domeniul sănătății. Putem cita astfel de date pentru că am făcut cercetări în toate țările OCDE-ului pentru a identifica exact imigranții în ce sectoare de activitate lucrează, de cât timp, pe ce perioadă și așa mai departe. Și cred că și ce fel de calificări educaționale au. Astfel de date ne ajută să înțelegem mai bine dezbaterea. Un alt aspect evocat azi dimineață este cel al demografiei. Există dezbatere ale experților în acest domeniu și cred că și aici uh, nu putem uh, avea prea multe speranțe și să ne imaginăm prea, mult, uh, prea multe lucruri. E adevărat că imigrația poate ajuta aceste probleme demografice, însă imigrația nu poate schimba peisajul demografic al unor țări care îmbătrânesc țări care îmbătrânesc și pe de altă parte nu se deschid migrației. Aceasta în cadrul OCDE-ului. Pe de altă parte, există niște limite în ceea ce privește deschiderea față de migrație. Pentru că chiar dacă menținem fluxul de imigrație din ultimii 10 ani, un flux foarte ridicat pentru Europa, nu am reușit să rezolvăm toate problemele de dezvoltare și de ocupare care există în anumite țări, țări de imigrație și care ar dori să primească și mai multă forță de muncă. Deci, ar trebui să identificăm principalele probleme și să nu contăm doar pe ajutorul imigrației. Din păcate, în ziua de astăzi se înregistrează o scădere a fondurilor trimise în țara de origine, pentru că aceasta nu este de ajuns pentru a ajuta la dezvoltare. Avem nevoie de mai multe instrumente și nu doar de aceste transferuri de fonduri, care pentru unii sunt uh, considerate ca egale volumului ajutorului oferit. Ele trebuie considerate ca fiind un instrument în plus față de alte instrumente financiare folosite în perioada de criză lucru care probabil că este foarte greu de obținut. Și pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, pentru că toată lumea ar trebui să intervină aș vrea să profit de timpul pe care îl mai am la dispoziție pentru a vorbi despre două aspecte. În primul rând, imigrație și muncă. În țările OCDE, acestea pot fi promovate de către angajatori și am văzut azi dimineață, am avut uh, ocazia să ascultăm un discurs foarte deschis și generos uh, din partea unui reprezentant al marilor multinaționale care dorea să promoveze o deschidere totală a pieții muncii. Și știți că în ziua de astăzi cea, legislația asupra imigrației afectează în special IMM-urile, nu marile multinaționale. Tocmai de aceea există foarte multă muncă la negră, în special la IMM-uri, pentru că Mulți angajatori preferă să lucreze cu, cu imigranți, dar este foarte complicat, procedurile sunt foarte complexe pentru a angaja și a oferi astfel de contracte, în special pentru cei care sunt din afara Europei sau a Uniunii Europene. Deci, Există și proceduri care sunt promovate de angajator, dar ce înseamnă aceasta? Că atunci când există șomaj, când nu avem locuri de muncă, atunci și imigrația se stopează. Un al doilea element se referă la procedurile precum celor din uh, Canada, din Australia, din uh, Statele Unite și așa mai departe, unde statele sunt cele care controlează imigrația. Și acesta nu este un lucru rău, pentru că imigrația înseamnă și foarte mult trafic. Plin uh, înseamnă foarte multe agenții care exploatează această forță de muncă care vine din țări unde condițiile de viață sunt groaznice. Deci, Până la urmă, soluția cea mai bună este cea combinată între angajatori și state. Dacă vorbim de migrație și dezvoltare, trebuie să ajungem la o cooperare cu țările de origine și acest lucru nu este tocmai ușor de făcut, pentru că așa se pot rezolva problemele persistente, imigrația ilegală, angajarea ilegală, faptul că adaptarea imigranților este mult mai proastă decât în trecut, există o rata șomajului foarte mare în rândul imigraților și de asemenea copiii acestora au probleme pentru a găsi locuri de muncă. Și culmea culmilor este că toate țările noastre caută muncitori înalt calificați și acești muncitori există, sunt foarte numeroși, dar mulți dintre ei fac munci necalificate. De aceea există foarte multe uh, organizații care doresc să promoveze politici mai active. Despre criza economică s-a vorbit deja foarte mult, așa că nu mă voi opri aici și aș vrea să prezint acum câteva întrebări care mi se par interesante. În primul rând, domnul Baci a evocat acest lucru azi dimineață. Ne putem face iluzii în legătură cu imigrația temporară? Să zicem că putem să facem acest lucru, însă nu în fiecare zi. Pentru că există întotdeauna niște locuri de muncă, niște nevoi structurale, dar pe care nimeni nu vrea să le facă. De exemplu, asistența persoanelor în vârste, uh, gunoierii și așa mai departe. Pentru aceasta nu avem nevoie de o imigrație temporară, ci de o imigrație pe termen lung. O a doua întrebare. Cum putem redirecționa imigrația ilegală pentru a deveni una legală? Acest lucru nu este ușor de făcut. Cazul Spaniei în acest uh, sens este relevant și am apreciat foarte mult intervenția doamnei Blanco. Spania a primit uh, milioane de imigranți în ultimii ani, nu 20 de milioane, cum spunea președintele mai devreme, dar uh, vreo 10, 12, deci oricum un număr destul de mare. Și a avut o politică imigrației originală, un model nou în rândul țărilor OCDE un model care a fost uh, criticat de mass media pentru că au existat sute de persoane care au murit pe drum încercând să ajungă până în Spania cu această speranță și aceasta în timp ce Spania avusese foarte mulți imigranți ilegal, 700.000 de persoane care fusese legalizate între timp și totuși tot acest proces a fost negat uh, de problemele care au apărut pe parcurs. Iată, deci, un subiect care ar trebui discutat și care are legătură cu coerența politicilor și cu dezvoltarea. O a treia întrebare. Ce putem face în acest context al crizei economice? Cred că e important să nu abandonăm măsurile de integrare. În perioada de criză, imigranții sunt foarte afectați au o a șomajului foarte crescută și dacă rata banilor trimiși înapoi scade, atunci apar probleme peste tot. Și nu numai părinții sunt cei care trimit bani înapoi la ei acasă, și copiii fac acest lucru. Deci întreaga diasporă trebuie analizată. Deci, Ați auzit deja un mesaj în acest sens pentru că trebuie să fim coerenți până la capăt, să nu cedăm la jumătatea drumului. O ultimă întrebare. Cum putem îmbunătăți această coerență a politicilor de dezvoltare? În primul rând ar trebui să reducem obstacolele în calea mobilității forței de muncă. Nu ne putem permite să avem nicio atitudine demagogică spunând că putem deschide toate ușile, ar trebui să avem o atitudine mai echilibrată, pentru ca imigrația ilegală să fie cea predominantă, să reducem costurile pentru aceste transferuri de fonduri în țara de origine, pentru că e de neacceptat să se plătească 20% pentru a trimite bani în țara lor de origine. Cine e responsabil pentru așa ceva? Trebuie să avem curajul să recunoaștem că de multe ori sistemul financiar și administrativ în țările gazdă sunt profită de pe urma acestui lucru. Și oamenii nu au încredere în ele. S-au făcut uh, noi încercări prin noile tehnologii, dar trebuie să vedem până la urmă care funcționează și care nu. Trebuie să se participe de asemenea la educarea și formarea imigranților. Pentru că aici nu e vorba doar de imigranții calificați. Important este să se vadă cine a plătit pentru formarea lor și cum se poate dezvolta un ajutor pentru dezvoltare, pentru că atunci când folosim, de exemplu, un infirmier sau 20 care vin din România la noi, să ne asigurăm că există încă 80 care lucrează la ei acasă. Și aceasta pentru a putea ajuta să dezvolte anumite orașe sau regiuni unde e nevoie de acest lucru. Avem nevoie de astfel de proiecte de cooperare și de asemenea ar trebui să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Ah, mulțumesc, domnule Garson. Îmi pare rău că trebuie să impun aici un pic de disciplină. și o să mulțumesc ambilor uh, vorbitori și acum intrăm în plenul dezbaterii. Avem un prim panel asupra migrației și dezvoltării, o perspectivă parlamentară și am să cer fiecărui membru al acestui panel să se prezinte. În primul rând, Deci aș vrea să veniți aici uh, cu uh, cu cartonașul pe care aveți înscris uh, numele dumneavoastră și să veniți aici la prezidiu. În primul rând, domnul Jeff Dayton Jensen, domnul Michael Denby, domnul Manolis Mavromatis, Basiru Diara și domnul John Battle pentru că domnul Carlos Jimenez Macias nu va putea participa. Înainte de cuvântul domnului Jeff Dayton Jensen, aș vrea uh, să mă asigur că nu veți depăși o jumătate de oră. Avem o jumătate de oră pentru dumneavoastră și după aceea încă o jumătate de oră pentru întrebări și răspunsuri. Bună ziua tuturor! Avem uh, câțiva specialiști care au perspective foarte interesante. Vom trece direct la dezbateri. Vă, permit, vă propun să respectăm ordinea care a fost stabilită pe ordinea de zi a reuniunii. Vom începe cu domnul Michael Denby, deputat din Australia, Domnul Tempi este interesat de afacerile externe, de migrație. Este o persoană foarte activă la nivel internațional și a jucat un rol important în Comitetul de Gestionare a Mișcării Mondiale pentru Democrație cu sediul la Washington. Aveți cuvântul, domnule Tembi. Mulțumesc. Îi mulțumesc uh, OCD-ului pentru invitația lansată, îi mulțumesc și pentru Parlamentul pentru, fapta, pentru faptul că găzduiește această conferință și sper că accentul meu nu va fi un impediment pentru a fi înțeles. De la cel de-al doilea război mondial încoace, peste 6,5 milioane de persoane au migrat către Australia. 21 de milioane este populația Australiei și în ultimul secol am primit mai mulți imigranți decât orice altă țară. Avem cea mai mare proporție de persoane imigrante și de copii provenind din imigrație. Diasporele migrante din țara noastră joacă un rol important în comerț și creativitate. Migrația a transformat caracterul poporului australian înspre bine. Australia a avut de câștigat, în primul rând, de pe urma imigrației în domeniul economiei, al politicii, al sportului, al culturii. Imigranții și copiii lor au făcut din Australia un loc mai prosper, mai inovativ, mai cosmopolitan. Efectele imigrației se de două feluri, se bazează pe două lucruri. În primul rând, abilitatea acestor oamenilor de a obține cetățenie de plină după 2 ani de rezidență permanentă. În al doilea rând, pluralismul cultural este acceptat deoarece avem un angajament foarte extins față de etosul democratic. Sincer vorbind, uh, mi-a plăcut prezentarea oarecum evanghelică a domnului de la Manpower, însă Australia Însă Australia e mai asemănătoare cu ceea ce spunea domnul Baci din Italia. Noi am vrea ca oamenii să vină, să rămână în, Italia, în Australia trebuie să ne dăm seama că imediat după cel de-al doilea război mondial eram o societate închisă, ostilă față de imigrație, inclusiv față de cea venind din Europa. Imigrația era interzisă printr-o lege și când tatăl meu a ajuns din Germania în 1939 și-a dat seama că țara era atât de ostilă încât uh, i s-a cerut la un moment dat să verifice dacă numele său era pe o listă cu nume germanice. Migranții au venit în primul rând din Marea Britanie, Italia, Grecia, Cipru, Iugoslavia și Olanda. În anii 60 au început să vină din Turcia și Liban, în anii 70 zeci de mii de refugiați din Vietnam și Cambodgia au venit în Australia. Anul trecut, Înainte de criza financiară am primit în jur de 200.000 de imigranți din întreaga lume în special persoane înalt calificate din mediul afacerilor, avem programe de reîntregire, reîntregire familiară și refugiați, de primirea refugiaților. Și nu am acționat din altruism, ci pentru că Australia să aibă de câștigat în domeniul economic, deoarece existau domenii în care lipseau persoanele calificate. Politica australiană de imigrație este un subiect dezbătut tot timpul la nivel intern și încercăm să găsim niște politici cât mai coerente în domeniu. Cea mai mare sursă de imigranți este Marea Britanie, Noua Zeelandă, dar de asemenea China, Filipine și Africa de Sud. Bineînțeles, probleme legate de traficul de persoane și intrarea legală de persoane mai ales din Indonezia, uh, pe barcă. Multe persoane provin din Orientul Mijlociu și încearcă să ajungă în mod fraudulos în Australia. Eu sunt un membru al noului guvern și credem că această problemă totuși a fost exagerată, mai ales dacă e să ne gândim că acești refugiați în 2000 erau 2000 pe an. E oarecum jenant un membru al Bundestagului mi-a spus, când încă nu eram la guvern, că Germania a primit 350.000 de sosiri neautorizate în același an 2000. În 2007, 2008, Australia a primit 13.000 refugiați, una din cifrele cele mai uh, ridicate din lume. Majoritatea din Birmania, Afganistan, Irak, Sudan și o serie de țări africane. Guvernul australian crede că acești refugiați trebuie să vină într-un proces uh, disciplinat, pe o bază cine vine primul este primul servit. Problemele noastre se rezolvă în primul rând prin, prin colaborarea cu Indonezia. Australia oferă asistența acestei țări uh, mai ales uh, provinciei cele mai apropiate de teritoriul australian din Indonezia. Domnul uh, Amano a spus că o politică pur națională nu soluționează problema imigrației. Populismul nu ne ajută cu nimic, din potrivă. Guvernul anterior a încercat să aibă o soluție pacifică împotriva imigrației ilegale. Guvernul nou ales a eliminat această politică. În ceea ce privește exodul creierelor, o problemă foarte discutată de către domnul Garson, Australia are un milion din cei 21 de milioane de persoane care au plecat în mod semi-permanent din țară din țara lor. Deci vedem că există probleme legate de acest fenomen care se întâlnește și în țările dezvoltate. Sistemul australian permite parlamentelor naționale să joace un rol destul de important. Organizăm de asemenea audieri regulate privind sistemul de imigrație, avem colaborări cu uh, sectorul privat, avocații refugiaților sunt ascultați, refugiații înșiși, centrele de detenție sunt inspectate și împreună cu alte agenții non-guvernamentale, cum ar fi mediatorul, ne asigurăm că refugiații sunt tratați așa cum trebuie. De asemenea, Parlamentul are dreptul să prezinte cazuri individuale Ministerului pentru Imigrație atunci când celelalte căi de apel sunt, uh, nu mai sunt uh, la dispoziție. De asemenea, în Australia se crede că imigrația se află la un nivel mai scăzut decât uh, cei 200 de mii de oameni care au venit anul trecut și probabil imigrația va rămâne la un nivel relativ scăzut și în următorii ani. Vă mulțumesc, că ați dat dovadă de un spirit uh, cetățenesc deosebit. Următorul vorbitor este domnul Mavromatis din Grecia, ales în Parlamentul European în 2004, vicepreședintele Comisiei pentru Cultură și Educație și printre alte responsabilități participă și la lucrurile, este un membru al Comisiei pentru Dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult! Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, φίλοι προσκεκλημένοι, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, la nivel mondial există 175 de milioane de migranți. Este o cifră care s-a mărit de trei ori în, ultimii, în ultimele decenii. Așadar, nu este vorba de un nou fenomen. Dimensiunea migrației în cadrul globalizării și în contextul crizei economice actuale duce la faptul că în fiecare zi suntem martorii unor tragedii umane. Lipsa de speranță, sărăcia, lipsa mijloacelor, lipsa uh, libertăților fundamentale și a drepturilor fundamentale uh, pentru mii și, afectează mii și mii de africani, apoi uh, pe insulele Canare, în Grecia, în Cipru, uh, vin foarte mulți migranți uh, încercând să ajungă în Uniunea Europeană. De aceea, Uniunea Europeană a introdus mai multe patrule, mai multe controle, iar acest lucru constituie un pericol și mai mare pentru cei care încearcă să ajungă. Însă granițele Uniunii Europene nu sunt de nepătruns, ceea ce înseamnă că trebuie să îmbunătățim ceea ce este bun și asta înseamnă și că trebuie să ne respectăm obligațiile cu privire la uh, ajutoarele pe care le-am promis, asistență. Asistența pentru dezvoltare este un mijloc pentru a ajuta uh, al uh, Uniunii Europene. Mai mult de 20% din fondurile uh, de fondul de dezvoltare european uh, curg în acest uh, tip de asistență. Desigur, asistența pentru dezvoltare poate fi o posibilitate pentru cooperare. Donatorii și beneficiarii aleg apoi o abordare pentru utilizarea acestor fonduri. Se încheie un acord care apoi cuprinde strategii și programe de dezvoltare. Și asta mai ales din partea beneficiarului. De cele mai multe ori, lupta împotriva sărăciei este o condiție pentru acest acord. Dar este, nu, nu este vorba numai de o bună utilizare a fondurilor. Întotdeauna este necesar să se verifice dacă eficiența acestor uh, fonduri este asigurată. Poate uneori pot fi obținute aceste obiective și altfel decât prin bani. Eu însă sunt de părere că suntem cu toții de acord că asistența financiară nu poate fi uh, utilizată atâta timp cât nu este administrată cu răspundere transparent și eficient. Și asta pentru că numai așa se poate obține ceva în statul beneficiar. După părerea mea, Uniunea Europeană ar trebui să acționeze în statele de origine ale migranților. Este mai ușor să se găsească teritoriile de migrație. De cele mai multe ori sunt cele mai sărace regiuni. Și de cele mai multe ori cei mai săraci sunt cei care uh, pornesc pe calea migrației. Iar noi trebuie să uh, încercăm să-i facem pe oameni să rămână acolo unde sunt. Ceea ce înseamnă că trebuie să-i ajutăm să aibă apă potabilă, agricultură durabilă, școli, asistență medicală. Și asta nu înseamnă numai să trimitem medicamente acolo. Este important ca prin această asistență să se reducă sărăcia, ca oamenii să devină independenți, ca societatea să se uh, dezvolte și astfel se va micșora și um, tendința um, și dorința celor de acolo de a migra. Este foarte important să constatăm că de multe ori acolo unde există mijloace moderne de comunicare, acolo, există, acolo sunt și rutele de migrație. Important este ca activitățile pe care le avem deja să devină mai eficiente și mai eficace, astfel încât fondurile alocate să ajungă la cele mai dezavantajate uh, persoane din societate, cum ar fi femeile și copiii. S-ar putea um, elabora și un program de informație, de informații pentru acești uh, posibili migranți. câte ceva despre integrare. Aici, cred că Europa ar trebui să verifice dacă nu se poate utiliza potențialul migranților. O soluție posibilă ar fi să ne asigurăm că migranții, în numele coeziunii și ajutorului reciproc, devin actor principal în ajutorul de dezvoltare. În acest cadru ar trebui să ne asigurăm că transferurile către țara de origine pot fi făcute mai ieftin și mai transparent, astfel încât să se dezvolte un fel de nou produs economic. Dacă doriți un um, plan de economisire și dezvoltare, Uniunea Europeană, statele membre trebuie să implementeze politici care să garanteze Um, faptul că migranții se întorc în țara de origine, mai ales în uh, statele din care vin cercetători, medici, așadar oameni cu înaltă calificare. În plus, ar trebui să ne asigurăm de asemenea că aceste persoane se pot întoarce în siguranță în statul de origine, și trebuie să ne asigurăm și să garantăm uh, transferul uh, prestațiilor sociale. Pentru mine, de exemplu, este foarte important acest aspect al uh, exodului creierelor care trebuie împiedicat. Știm că în multe state în curs de dezvoltare migrația este practic un sinonim uh, Uh, pentru plecarea tuturor acelora care au cea mai bună educație și uh, a celor care au cel mai mare spirit de întreprinzător. Iar acest lucru are efecte uh, foarte mari asupra statelor de origine, mai ales în ceea ce privește educația, cercetarea și sănătatea. Părerea mea este că este foarte important să acționăm aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Mulțumesc pentru această imagine de ansamblu foarte detaliată și pentru că ați respectat uh, timpul. Următorul vorbitor este domnul Basiro Diara, care este consilierul președintelui din Mali, excelența sa Amadou Maniture, și responsabil de problema migrației și a codezvoltării je vous remercie. Merci, euh, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni în fața acestei uh, uh, adunări în legătură cu problema migrației și, în special, în legătură cu coerența politicilor în serviciul dezvoltării. Mi s-a cerut să vorbesc astăzi în special despre co-dezvoltare și despre parteneriate, provocări și reușite. Și să dau exemple referitoare la rolul diasporei. De asemenea, mi s-a cerut să spun câteva cuvinte și în legătură cu Centrul de Informații pentru Migrație care a fost uh, înființat pe 6 octombrie 2008 și care este rezultatul cooperării între UE și guvernul din Mali. Pentru a vă vorbi despre experiența dezvoltării și a politicii de dezvoltare între Franța și Mali, ar trebui să ne întoarcem la 29 mai 98, când a avut loc primul moment de concertare între cele două guverne referitoare la toate chestiunile de imigrație. De asemenea, pe 14 martie 2001, un comitet franco-malian asupra imigrației, care era prezidat pe de o parte de un francez și de cealaltă parte de către mine, din partea țării mele, de asemenea patru comitete tehnice care au fost implementate în acest cadru al Comitetului Franco-Malian pentru a putea trata toate chestiunile referitoare la migrație. Primul comitet tehnic care a fost înființat este cel asupra co-dezvoltării. Cel de-al doilea se ocupă de circulația persoanelor între cele două țări, un comitet care tratează chestiunile referitoare la vize, la reîntregirea familiei și așa mai departe. Al treilea comitet este cel care acționează în Franța și se ocupă de problema um, locuințelor, a locurilor de muncă, a celei de-a doua și a treia generații de familie și așa mai departe. Și, în sfârșit, cel de-al patrulea comitet se ocupă în special de tineret. Această structură de comitete, în principiu, ar trebui să asigure o coerență a politicilor de dezvoltare și imigrație între cele două țări. Aș vrea să mă refer acum doar la această problemă a codezvoltării. S-a elaborat deja un raport pe această temă la Senatul francez în iulie 2007. Acest concept al codezvoltării a fost interpretat în mai multe feluri și conținutul acestui raport despre care vorbeam a fost valorat de asemenea în mai multe feluri. În primul rând ar trebui să clarificăm conceptul, conceptul codezvoltării. Pentru unii, codezvoltarea este un instrument în cadrul unui parteneriat pentru a putea ajuta dezvoltarea țării de origine a imigranților. Valorizarea imigranților angajați pentru a dezvolta țara lor de origine. Pentru alții, co-dezvoltarea se referă la gestiunea fluxului migratoriu și asigurarea reîntoarcerii imigranților în țara de origine pentru a aduce un răspuns, în primul rând, la nivelul securității pentru această presiune a fluxurilor imigratoare și, de asemenea, un răspuns de natură umană. Conținutul acestei politici este diferit în funcție de fiecare țară. Fie că vorbim de relația între Franța și Maroc, sau de Mali, Mali și Franța, oricum conținutul este diferit dintr-un caz în altul. Aceste diferențe au consecințe și asupra rezultatelor așteptate. Trebuie să subliniem de asemenea că Franța și Mali au fost uh, două țări uh, pionere în domeniul codezvoltării. Codezvoltare care nu poate fi concepută în afara acțiunilor imigranților din anii 60 și care presupuneau o susținere a familiilor de origine, special prin transferul de fonduri. Și, de asemenea, prin intermediul cotizațiilor comunitare pentru implementarea unor acțiuni sociale în regiunile și orașele de origine, în special în domeniul sănătății, al formării, al educației, al accesului la apă potabilă, al construirii de infrastructură colectivă. În Franța există în jur de 400 de asociații de imigranți din Mali care au inclus obiectivele de dezvoltare ale regiunii de origine în statutul lor. În felul acesta, codezvoltarea și-a fixat obiectivul de a evalua și a însoți eforturile imigranților pentru a-și dezvolta propria țară. Codezvoltarea a devenit astfel un instrument esențial pentru dezvoltarea țării de origine, un instrument complementar pe lângă politica de dezvoltare obișnuită. Imigrantul este un instrument în plus pentru a aduce contribuția la dezvoltarea economică a țării sale și aceasta nu doar în Franța, ci și în țara de origine. Pentru a însoți acest proces a fost înființată o misiune interministerială a codezvoltării în Mali. Astfel, codezvoltarea a fost concepută ca o politică publică între cele două țări. Și pe 21 decembrie 2000 a fost semnată o primă convenție franco-maliană pentru co-dezvoltare. O convenție care se referă la creditele Fondului de Solidaritate cu sume de 2,5 miliarde de euro pe perioada 2002-2005 într-o primă etapă. Convenția include cinci sectoare de activitate. Mobilizarea competențelor comunității maliene din Franța, componența uh, regiunilor din Mali, dezvoltarea societăților, a firmelor și elementul tineretului pentru a promova cetățenia în direcția tinerilor care vin sunt o primă sau a doua generație a imigrației și, de asemenea, promovarea proiectelor de codezvoltare. Convenția pentru a doua fază a fost semnată pe 15 martie 2006, de asemenea pe o perioadă de 3 ani și cu o sumă de 2,5 milioane de euro. Această etapă a ajuns la termen și acum se face o eventuală evaluare a acestor proiecte. Noi nu dorim să facem aici o, un bilanț al politicilor de codezvoltare, deși probabil că într-o bună zi acesta ar trebui făcut. Și nici un bilanț al obstacolelor cu care ne-am confruntat. Însă, din acești opt ani de experiență, aș vrea să vă spun că până acum codezvoltarea nu s-a eliberat de acest concept dualist și anume între viziunea internă și viziunea externă pentru a favoriza țările de origine. În ceea ce privește numărul proiectelor și sumele implicate în etapa 1 și 2, în ceea ce privește componenta insert, insertării imigranților, au fost realizate 413 proiecte, 224 proiecte în cea de-a doua etapă. 21 proiecte de dezvoltare locală, 300 de proiecte de dezvoltare economică, 43 de proiecte de susținere diasporei științifice și tehnice și 24 de misiuni de expertiză între Franța și Mali. Finanțările au fost acordate pentru 63% din proiectele de dezvoltare specială, 29% de către imigranți și 8% de alți parteneri, în special prin cooperarea descentralizată. Există și alte prevederi uh, teoretice, în special în ceea ce privește codezvoltarea la distanță, De asemenea, o lege din iulie 2006, ale cărei texte n-au fost încă publicate complet. Plecând de la această experiență, cred că ar trebui să facem o adevărată reflexie pentru a fi la înălțimea așteptărilor și nevoilor țărilor de origine în ceea ce privește codezvoltarea. Ținând cont de experiențele de până aici, cum Uniunea Europeană ne dăm seama că ar putea fi un adevărat catalizator pentru a merge și mai departe, pentru a face o clarificare și pentru a scoate din această ambiguitate conceptul de codezvoltare. O clarificare a obiectivelor, a conținutului și conturul politicilor publice de codezvoltare. Orientarea codezvoltării către sectorul productiv, creator de locuri de muncă și de valoare adăugată. Europa poate juca un rol în această coerență pe care o dorim în domeniul codezvoltării. Referitor la Centrul de Gestiune a Imigranților și de Informații, un centru care a fost inaugurat de comisarul lui Michel și președintele Mali la 6 octombrie 2008 la Bamako. Acest centru se inspiră în declarația conferinței de la Raba pe 10 și 11 februarie 2006 și cea de la Tripoli în noiembrie 2006. Mali este prima țară care înființează un astfel de centru, un centru pilot dintr-o viitoare rețea pentru Africa de Vest. Avem un buget de 10 milioane de euro și convenția de finanțare a fost semnată pe 23 octombrie 2007. Misiunea este multiplă. multiplă. În primul rând, îmbunătățirea bazelor de date, însoțirea imigranților potențiali și informarea lor și a imigranților care se întorc, informații juridice asupra imigrației și sensibilizarea populației pentru prevenirea imigrației clandestine. Valorizarea capitalului uman, finanțar, financiar și tehnic. Pentru a putea îndeplini toate aceste misiuni, centrul trebuie să funcționeze alături de alte instituții tehnice din Mali, în special servicii administrative, Agenția Națională pentru Ocupare și, de asemenea, organizațiile neguvernamentare și um, cei care oferă credite. La trei luni după înființarea centrului este prea devreme pentru a putea face bilanțul pentru că proiectul a fost conceput pentru trei ani. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Diara. Ultimul vorbitor, domnul John Battle, membru al Parlamentului din circunscripția Leeds, Marea Britanie, ministru secretar de stat la ministrul de afaceri externe, o persoană foarte angajată în domeniul dezvoltării de asemenea reprezentant al uh, parlamentarilor britanici într-o organizație pentru combaterea sărăciei. Eu sunt printre cei care în, cas, în Camera Comunelor uh, monitorizăm politicile făcute în domeniul uh, dezvoltării. Aș vrea să subliniez faptul că eu nu aș fi în Parlament dacă n-aș fi fost ales de către cei din circunscripția mea și vreau ca dezbaterile să devină mai, realisme, mai realiste. Eu vin dintr-o circunscripție care reprezintă doar o feliuță dintr-un oraș clasic britanic cum e Leeds. Avem persoane cum ar fi muncitori calificați, semicalificați, oameni care își pierd primii locurile de muncă când este o criză, iar în Marea Britanie numărul de migranți a crescut de la 7 la 12% între 2000 și 2008. 20% din populația din, de unde locuiesc eu sunt migranți. Și unde locuiesc eu se vorbesc 26 de limbi. Orașul meu a fost uh, locuit în, uh, a fost construit în secolul XIX cu mână de lucru irlandeză, ca și cei din familia mea. Au venit acolo uh, lucrători în domeniul textilelor din industria, din Caraibe, oameni care au lucrat și din greu și astăzi urmașilor au ajuns să aibă tot felul de meserii, printre care doctori. Și pot să vă spun, dacă migranții s-ar întoarce în țările de origine, am avea o mare problemă cu cei care îngrijesc pe bătrâni, de exemplu, în aziluri în Marea Britanie. De ce vă menționez cartierul meu? Deoarece eu cred că această coerență trebuie să înceapă în primul rând la nivel local, înainte să meargă la nivel uh, internațional. Uh, alegătorii mei sunt uh, săturați, s-au săturat de, toate, de toată vorbăria asta. Ei vor să existe coerență și sunt de acord cu ce s-a spus mai înainte. Noi, Marea Britanie, ne-am crescut uh, bugetul în ultimii 10 ani, însă dacă mă întorc și le spun oamenilor că de fapt nu am crescut atât de mult uh, bugetul pentru asistență. Am scris niște rapoarte, de exemplu, migrație și dezvoltare. Cum să facem ca prin migrație reducem sărăcia? Cum să, cum să reducem sărăcia prin migrație? Acum trecem printr-o criză financiară. Ministrii de externe, celelalte partide, cu toții încearcă să facă tot posibilul pentru ca bugetul pentru asistență să nu fie redus, nici măcar acum că trecem prin criză și mă bucur să văd că această, acest nivel al bugetului a fost menținut. Eu cred că migrația ar trebui să fie înțeleasă ca un fenomen de pe urma căruia au de câștigat toți cei implicați. Beneficiu dublu. Pot să vă spun, de exemplu, cât câștigă Marea Britanie de pe urma migrațiilor. 6 miliarde pe an. Economia noastră s-ar prăbuși dacă n-ar fi migranții, mai ales acum când trecem prin criză. De aceea trebuie să avem o atitudine pozitivă, însă am nevoie de ajutorul alegătorilor. Mă întreb, de exemplu, acum când vom trece prin această perioadă de reflexie din cauza crizei, am putea spune clar că migrația nu este un nou fenomen, nu este un eșec al dezvoltării, nu este un locuitor uh, al creșterii economice, migrația și imigrația sunt fenomene vechi și sunt fenomene interne de multe ori în aceeași țară și să nu subestimăm migrația către orașe. Suntem, trăim pe o planetă urbană. 15 milioane din bugetul de asistență britanic este folosi, sunt folosite în India pentru a ajuta pe refugiații urbani deci din India. Vedeți care este legătura între migrație și asistența pentru dezvoltare. Prin urmare, există această dimensiune de dezvoltare a migrației pe care o menționăm, însă cum putem face ca această dimensiune să fie cât mai consolidată? Migrația ar putea fi foarte importantă din punct de vedere economic și politic din deoarece creează legături între țări. Și în trecut am avut tendința de a vedea migrația ca fiind o operațiune pentru a face față um, unei nevoi de forță de muncă. Veniți acum, plecați că nu mai avem nevoie de dumneavoastră. Așa s-a făcut politica și de aceea oamenii o percep ca fiind lipsită de coerență. De aceea eu cred că ar trebui să se facă o distincție clară între migranți și solicitanții de azil. Un, nou, un tânăr de 19 ani, o tânără mi-a spus că avea un prieten care era solicitant de azil și mi-a spus, domnule Beată, sunteți deputat, puteți să le spuneți celor de la presă că cei care cer azil, cer azil pentru că au fost torturați și pentru că uh, nu puteau să trăiască în țările lor de origine, nu are nimic de a face cu migrația și cu comerțul. Și vă spun, această era de fapt o fetiță persoana care mi-a adresat această întrebare de 9 ani. Mulți au menționat fondurile trimise de emigranți care sunt în scădere. Eu cred că aceste fonduri ar trebui integrate în politicile de dezvoltare pentru ca banii să fie investiți bine în parteneriate în țările de origine. Dacă nu, nu va exista o legătură clară între acești bani și dezvoltare. Și asta am descoperit când am încercat să vedem unde se îndreaptă aceste fonduri. Trebuie să ne asigurăm că politicile de asistență, politicile bugetare vor duce la construcția de capacități de, de centre de pregătire pentru a folosi acești bani trimiși de imigranți. În cartierul meu, de asemenea, ne dăm seama că avem nevoie de politici clare pentru migrația legală, însă trebuie să soluționăm problema imigrației ilegale și a traficului ilegal. În același timp trebuie să consolidăm drepturile migraților prin legislație și prin punerea legislației, eh, prin punerea sa în vigoare. În țara mea, de exemplu, trebuie să soluționăm problema acelor eh, bani de care aduc, eh, care trafichează oameni pentru ca aceștia să lucreze în agricultură. De asemenea, de ce vorbim despre migrația temporară ca fiind un flux în două direcții? Eu nu cred că e vorba de a-i trimite pe oameni în țările de origine și a-i lăsa acolo, ci aceștia trebuie să facă parte din politicile de dezvoltare împreună cu țările lor de origine. Și avem nevoie de parteneriate pentru a ca tot să aibă de câștigat și de aceea relația între nord și sud trebuie restructurată. Și am niște vești bune pentru doamna Evelyn Haskins. Am niște cifre în legătură cu medicii malauieni din Manchester. Există un program cu guvernul din Malawi pentru a consolida capacitatea sectorului de sănătate din Malawi. Există un program de resurse umane pentru a dubla numărul de asistente și a tripla numărul de medici în serviciile publice din Malawi. De asemenea, este un program de asistență plătit de contribuabili din circunscripția mea pentru a crește salariile acestor oameni, pentru ca Malawi să-și poată menține acest personal atât de important. Deci program inițiat în Malawi în urmă cu patru ani. Deci este un exemplu de a acționa în mod diferit. Avem nevoie de coerență și la nivel național. De multe ori avem rapoarte de, de la Departamentul de Dezvoltare Internațională care, din păcate, nu sunt citite, de exemplu, de către primul ministru sau de către alte ministere. Și asta trebuie să facem la nivel național, nu doar în Marea Britanie, ci și în țările de origine. Cu toții trebuie să ne gândim din nou cum pot fi combinate aceste politici. Mi-am dat seama în Parlament că există pericolul de a nu include migrația în agenda de dezvoltare, ci de a-i pierde cu totul pe acești oameni din cauza crizei. Și cred că acum a venit momentul să includem pe agendele noastre migrația, șomajul și toate aceste probleme. Ar trebui să acceptăm această provocare, ar trebui însă să reflectăm la modul în care economia este structurată, pentru ca emisfera nordică și sudică să aibă o relație diferită în secolul 21. Avem nevoie de o economie diferită, durabilă în secolul 21. Nu trebuie să facem tot posibilul pentru a înlătura sărăcia, pentru că aceste persoane să nu mai trebuiască să-și părăsească familiile din cauza sărăciei. Oamenii nu trebuie lăsați la voia întâmplării. Oamenii trebuie puși în centrul agendei noastre politice și sociale și economice, bineînțeles. Euh, Vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Acesta a fost primul grup de discuții. Le voi da cuvântul unor colegi care au, l-au cerut mai devreme. În jur de 10 persoane au cerut deja cuvântul. Vă rog să respectați strict regula de a nu depăși două minute. Vă voi face un semn discret imediat ce depășiți două minute. Azi dimineață, domnul Maximus Caracopoulos a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut ideea de a organiza această conferință. Fenomenul migrației și acest fenomen al oamenilor care își caută o viață mai bună va continua atâta timp cât există oameni care suferă de foame. Trebuie să facem ceva pentru a soluționa aceste probleme înainte de a putea opri acest flux. Țara mea, Grecia, este un paradis dacă e să o comparăm cu țara de unde vin mulți uh, migranți. Am putea pune garduri electrice în jurul întregii Europe, însă vom avea în continuare probleme legate de migrație. Asta însă nu înseamnă că nu putem veni cu mijloace mai bune pentru a proteja granițele Europei. Țara mea, Grecia, din cauza poziției sale geografice, este granița Europei cu Asia. Este țara care, după părerea mea, suferă de cele mai mari presiuni migraționiste, migratorii. De aceea, noi trebuie să încercăm să-i combatem pe cei care exploatează acest fenomen, cei care îi exploatează pe migranți. De asemenea, trebuie să abordăm problemele care cauzează, în primul rând, migrația, cum ar fi sărăcia. Dragi colegi, această criză mondială care a clătinat întreaga economie europeană ne va pune în fața unor noi provocări noi situații dificile pe care va trebui să le soluționăm. S-ar putea să apară din nou xenofobia în Uniunea Europeană. Deja mii de locuri de muncă au fost pierdute în doar câteva săptămâni și milioane de cetățeni trăiesc acest coșmar al șomajului. Se aud din ce în ce mai multe glasuri nemulțumite, e posibil ca mulți să dea vina pe imigranți să spună că din cauza lor a crescut șomajul. Întotdeauna emigranții au fost o țintă ușoară, așa cum s-a spus azi dimineața, deci trebuie să evităm acest pericol. Și, domnule președinte, am nevoie de un echilibru între un control mai eficient al imigrației ilegale și faptul că ne vom asigura că migrația legală va continua într-un mod bine gestionat. Vă mulțumesc! Domnul Armando are cuvântul acum, Armando Franța, de la Parlamentul European. Nu este în sală, deocamdată. A cerut cuvântul doamna Boniver din Italia. Madame Boniver est-elle dans l'assistance? Sunteți în sală, doamnă Boniver? Grazie, Presidente. Ehm, Dunque, il dibattito eh, al quale stiamo eh, partecipando è un, è un... Dezbaterea la care participăm este cu siguranță o dezbatere care are loc la două nivel, pe două niveluri. În primul rând, așa cum au analizat mulți experți care au luat cuvântul astăzi și așa cum a semnalat domnul Jean-Pierre Garçon, care a denunțat o anumită ipocrizie în ceea ce privește imigrația. Am impresia că anumiți oameni vor să ne reamintească cât de importantă este imigrația în Europa, fenomen care va schimba economia noastră, demografia și, bineînțeles, democrația noastră, forma noastră de democrație. Acest fenomen este greu de controlat iar noi a trebuit să iar noi, italieni, a trebuit să ne asumăm o serie de responsabilități. În Italia avem, de exemplu, 4 milioane de imigranți eh, necomunitari care sunt deja la a treia sau a patra generație. Și problema cu care se confruntă Italia, ca și alte țări, este acest contrast între partea întunecată a imigrației, sosirea mii de persoane. În Italia, de exemplu, în 2008 au fost cu 60% mai multe sosiri decât uh, în anul anterior. Sunt multe probleme care trebuie soluționate, însă nu trebuie să uităm niciodată că problemele care țin de imigrație pot provoca întotdeauna manifestări xenofobice pe care noi trebuie să le stabilim imediat. Tot așa cum uh, vom încerca să combatem criza financiară, nu avem cum să să ne ascundem, să încercăm să ignorăm acest fenomen. Știm că imigranții sunt pătura socială cea mai fragilă din societatea noastră și s-ar putea ca imigranții să fie primii care își pierd locurile de muncă. Ei vor fi primii care vor uh, deveni șomeri. Aș vrea să vă reamintesc munca desfășurată de președintele Băncii Mondiale. Dumnealui vrea să creeze un fond de vulnerabilitate la care 0,7% din fondurile pentru asistența pentru asistență pentru economiile aflate în, în dificultate ar trebui să intre. Credem că este un proiect excelent pe care ar trebui să-l acceptăm cu toții deoarece ideea este să ajutăm țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc, doamna Capello, Masura, Telesanto va avea cuvântul acum. Domnul, mă scuzați. When I heard of, uh, you know, uh, the call of this, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Când am aflat despre această conferință, prima reacție a mea a fost cine organizează și de ce. Pentru că aspectele pe care le discutăm sunt de când lumea. Deci, de ce acum să le discutăm? Așadar, aș vrea un răspuns la această întrebare. Întreb acest lucru pentru că de cele mai multe ori suntem acuzați de, contribuabili. de contribuabili că organizăm conferințe degeaba și sper că, este, că nu va fi o astfel de conferință la care nu mai se vorbește. Și sper că după ce vom discuta aici, nu vom lua notițele pe care ni le-am făcut să le punem într-un raft. Așadar, aș vrea să știu la, de la ce ne așteptăm noi în urma acestei conferințe. Domnule președinte, știu că am numai două minute. S-a spus mult despre migrație și s-au menționat foarte des sumele trimise de migranți acasă. Și acestea sunt unul dintre beneficiile care merg în statul de origine. Dacă analizăm aceste sume, unde se duc ele? Ele merg la familie, nicăieri altundeva, nu intră la dezvoltare. Însă, Pe de altă parte, formarea cuiva care a plecat costă guvernul de două ori, pentru că trebuie să mai formeze pe încă cineva. Așadar, gândiți-vă în această perioadă în care Africa este afectată de HIV, de sărăcie, de tot felul de fenomene, ce înseamnă asta? Și noi ne gândim numai la banii pe care îi trimit migranții acasă. Și exodul creierilor, creierelor. Unde se duc acești oameni? în țări din Europa în care uh, este un nivel de viață, un standard de viață foarte ridicat. În uh, Africa noi uh, i-am numit emigranți, persoane care părăsesc Africa, dar în, și persoane înalt calificate, dar în Europa ei sunt numiți muncitori. Această discuție durează de prea mult timp și nimic nu s-a făcut, de fapt. Ar mai fi multe alte lucruri. Pierderile economice, statutul uh, social al familiilor, dar mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Tomar Margost din uh, Portugalia. Bună ziua! Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Comisia Europeană pentru organizarea acestei conferințe. Cred că este momentul oportun. Se spune că trebuie să existe o cooperare pașnică și frățească între oameni pentru a se lupta împotriva crizei alimentare, crizei economice, crizei mediului. Toate aceste crize vor avea efecte asupra migrației, deci trebuie ca cooperarea să fie îmbunătățită, dar și coeziunea și coerența politicilor. Unele state s-au decis să fie protecționiste, însă se își fură propria căciulă. Portugalia este o, o uh, sta, o țară a, imigra, a emigrației, dar și o țară a imigrației. Există 5 milioane de portughezi care trăiesc în străinătate, dar pe de altă parte avem imigranți care, printre altele, ne-au adus aurul olimpic. Ajung la cel mai important punct. Investițiile UE în state terțe sunt foarte importante. Unele dintre ele au efecte politice și sociale foarte importante. Unele proiecte sunt bune pentru dezvoltare. Mă refer mai ales la un proiect european și anume în uh, Guinea Ecuatorială. Aici se protejează uh, pădurea tropicală și cetățenii uh, sunt conști- conștientizați, de, li se, cetățenilor li se face conștientă, li se aduce la informare, la cunoștință uh, care sunt efectele uh, distrugerii pădurii tropicale. Însă există și alte aspecte. În Africa uneori energia nu este utilizată în mod uh, corespunzător. Și în Parlamentul portughez am discutat anumite aspecte. De exemplu, uh, ceaiul din uh, Sri Lanka, uh, care inițial uh, nu mai era uh, crescut, la care se renunțase, apoi a devenit ceai din comerț echitabil. Apoi uh, m-am uitat pe sticla de vin și acesta nu era uh, produs ecologic. Mulțumesc, domnule Osomo din Nigeria. Oui. N'est pas là Monsieur Osomo Non Pas là pour l'instant Bien, je passe à l'orateur suivant. Nu este prezent. Trecem la următorul vorbitor de pe listă. Domnul Pimenta din Portugalia, doamna Pimenta. Merci. Euh, obrigado, euh, senhor presidente. Euh, Gerard Depré. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit în primul rând Parlamentul European și OCDE-ul pentru această întâlnire. Aceasta se realizează într-un moment cheie de nesiguranță, de criză economică și cred că acest lucru trebuie menționat. Provocările cu care ne confruntăm sunt foarte mari și sunt convinsă că perioada următoare va fi o perioadă a renașterii și a noilor soluții și metode. Știm că fluxurile migratorii sunt un fenomen global și o provocare pentru noi toți. Iată de ce avem o singură soluție, să facem progrese susținând țările în curs de dezvoltare și aplicând politici de imigrație coerente și care să susțină integrarea imigranților. OCDE-ul a prezentat recent un raport al politicilor de imigrație în Portugalia și evaluau aceste politici ca fiind pertinente, lucru de care suntem foarte mândri. Așa cum spunea colegul meu, noi suntem o țară de emigranți de foarte multă vreme și acum în sfârșit primim și imigranți. Atât de ce credem că această schimbare este importantă pentru țara noastră, că ei sunt importanți și merită politici adecvate și bune, așa cum a și recunoscut OCDE-ul în acest raport. S-au făcut de asemenea raport recomandări pentru Portugalia pe care aș vrea să vi le prezint aici, anume trei recomandări. În primul rând, Portugalia ar trebui să vorbească mai mult cu actorii sociali pentru integrarea imigranților, un lucru esențial pentru ca acea integrare să fie între ambele părți. În al doilea rând, Portugalia trebuie să îmbunătățească politicile referitoare la locuințe. O altă recomandare ar fi aceea de a îmbunătăți și de a promova ocuparea Și în ciuda crizei economice prin care trecem acum, Portugalia ar trebui să aplice în continuare politica recomandată de OCDE pentru a putea ajunge la o societate multiculturală și mult mai solidară. Mulțumesc, doamnă Pimenta. domnul sau doamna William din Seychelles. Domnul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare atenție toți reprezentanții. Încerc să înțeleg care este mesajul pentru țara noastră. Noi, fiind o insulă mică, cu un PIB per capita uh, ridicat, care, lucru care nu ne califică pentru ajutorul pentru țările în curs de dezvoltare. Este adevărat că munca pentru a menține stabilitatea economică nu este foarte ușoară atunci când importurile de alimente sunt foarte mari. Iată de ce vulnerabilitățile noastre sunt neglijate în agenda de dezvoltare. Care este speranța noastră alături de alte țări cu venit mediu pentru a lua deciziile pertinente pentru a rezolva problemele pe care le avem. Ce speranță avem pentru că în acest parteneriat există o lipsă de încredere și putem fi de acord asupra unor angajamente, asupra respectului instituțiilor guvernamentale, asupra acțiunilor care trebuie luate așa cum a fost specificat. Iată întrebările pe care vreau să vi le prezint. Și, în continuare, există un angajament politic pentru a rezolva problema globală a imigrației și pentru a ajunge la un echilibru în ceea ce privește construcția de capacități și controlul imigrației în acest parteneriat care sunt planurile concrete, care este foaia de drum la nivel global pentru a face față acestei crize. Există o coerență pentru controlul imigrației, ce se mai poate face? Suntem dispuși să facem acel efort suplimentar? Avem curajul necesar pentru a o face? Avem, într-adevăr, curajul să conducem acest uh, proces, să fim foarte sinceri. Există o egalitate de șanse acum. Dați-ne ajutorul de care avem nevoie pentru a ne menține ecologici, așa cum doriți și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule William! Mă bucur că întrebările dumneavoastră se adresează membrilor panelului și nu mie însumi, pentru că ei vor fi responsabili pentru a vă da răspuns. Doamna Santana din Spania. Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu vin din insulele Canare, insule care au fost deja numite aici de mai multe ori și nu întâmplător, pentru că suntem vecini ai țărilor africane și nu cred că există o altă situație cu două țări învecinate unde se există un decalaj de PIB per capita și uh, de venituri atât de mare ca aici. Și de aceea fenomenul imigrației este atât de important. Până acum noi ieșeam în afară, acum ceilalți vin la noi și cauzele sunt întotdeauna aceleași. Sărăcia, foametea, de aceea trebuie să luptăm împotriva celor cauze care duc la imigrație. Și acest lucru se poate face prin politici globale, integrale, prin dialog și prin cooperare, prin politici comune în țările de origine, de tranzit și țările gazdă. Pentru că mai sunt multe de făcut și există o responsabilitate colectivă aici Aș vrea să se aplice dreptul și legea, pentru că în țările unde nu există drept și lege pentru a rezolva problema imigrației, apar situații nedemne și imigranții sunt tratați în mod uh, inechitabil. Noi trebuie să îndeplinim obiectivele mileniului, însă nimic nu ar trebui să ne distragă de, de pe acest drum, iar guvernul Spaniei conduce acest proces și dorim să o facem în continuare printr-un angajament economic pentru a elimina foametea și sărăcia din lume. Sper ca următoarea președinție spaniolă, la începutul anului 2010, când probabil criza va fi fost poate trecută, să poată reafirma dorința Europei de a îndeplini aceste obiective ale mileniului. În Spania avem două mari proiecte. Unul strategic de integrare, un cuvânt care a fost folosit foarte des aici, însă integrare nu doar pentru cel care vine din afară, ci și pentru cel care locuiește în țara gazdă. Integrare pentru cetățenie și de asemenea un plan director pentru ajutorul pentru cooperare pentru 2009-2012. Nu putem rezolva această problemă până nu ajungem la o stare de bunăstare economică nouă și sunt convinsă că această criză globală oferă o nouă oportunitate de reducere a sărăciei și de atingerea obiectivelor mileniului, pentru că acestea sunt prioritare în fața crizei. Și aș vrea să vă spun încă o dată aici că sunt mulțumită că locuiesc în Europa pentru că am drepturi și sunt protecție și aș vrea ca aceste drepturi și protecție să le aibă orice cetățean al lumii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Santana. Și acum dau cuvântul domnului Chires din partea Senatului polonez. Mulțumesc, domnule președinte. Vin din Polonia, o țară care a aderat la Uniunea Europeană în 2004, împreună cu celelalte 11 țări. Voi vorbi în limba mea maternă, deoarece presupun că mă voi exprima mult mai bine folosindu-mi limba maternă. Conferința de astăzi se referă la provocările cu care se confruntă deputații, cel puțin în această parte a conferinței. Așa cum a spus uh, domnul Bettel, noi nu suntem deputați doar în parlamentele naționale, ci și în parlamente regionale și uneori la nivel local suntem politicieni și cred că asta e acesta e principalul element. Noi ar trebui să ne coordonăm acțiunile nu doar la nivel de Casa Comunelor sau de Senat sau de Parlament spaniol, ci și la nivel departamental, la nivel comunitar. O altă problemă este imigrația între emisfera nord și sud. Țara mea, în prezent, uh, este martoră la o altă dimensiune a imigrației, între răsărit și Occident. Polonia este fie țară de tranzit, fie țară de destinație pentru imigranți nu doar din țările învecinate UE, ci și uh, pentru vietnamezi, chinezi sau alte persoane care provin din Asia. Și asta este o problemă cu care se va confrunta Uniunea Europeană. Aș vrea acum să mă adresez domnului Battle din Marea Britanică. Aveți dreptate, ar trebui să cooperăm nu doar între noi înșine, să, între noi, ci ar trebui de asemenea să încercăm să colaborăm cu opinia publică, cu cetățenii. Am văzut o imagine, de exemplu, astăzi venind aici, imagini cu lucrători britanici aflați în grevă și printre acești lucrători britanici erau și muncitori polonezi angajați permanent în Marea Britanie. Vă mulțumesc, domnule Chires. Îi voi da cuvântul acum ultimei persoane înscrise, doamna Leel, din Germania. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Lal este prenumele meu, dar puteți să mă uh, și tutuiți, nu e nicio problemă. Uh, de fapt, aș dori să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Germania uh, are o experiență de 50 de ani de migrație a lucrătorilor și trebuie să vă spun că um, oricât de interesant mi s-ar părea să discutăm migrația în contextul dezvoltării, trebuie totuși să menționez două puncte care sunt discutate la ora actuală în țara mea. Odată, din punct de vedere al societății de destinație, așteptările populației sunt acelea de a spune că la un moment dat, din uh, lucrători uh, temporari, trebuie să devină cetățeni. Noi avem 50 de ani de migrație și um, am avut uh, de-a face cu acest fenomen și pe mine, ce, eu ce mă tem este uh, să nu punem etichete noi pe fenomene foarte vechi. Se vorbește de migrație circulară, așa am crezut și noi uh, acum câteva zeci de ani. Deci nu aș dori să uh, reluăm greșelile trecutului. Apoi, uh, un al doilea aspect este vorba de succesul imigranților. Aceștia vin într-o nouă țară și trebuie spus că dacă acești oameni care vin într-o țară uh, și se gândesc numai cum pot să trimită bani acasă, atunci nu au niciun fel de energie de a se integra într-un, uh, în statul de, ori, de destinație. Eu spun așa, dacă cineva vine la mine în țară, ca țară de destinație, trebuie să ajungă să se simtă bine în țara asta, să fie cetățean al acestei uh, țări, cu drepturi de pline și nu să fie obligat să se întoarcă la el acasă și să fie văzut ca un uh, instrument de dezvoltare pentru țara din care a plecat. Poate că viziunea mea este egoistă, dar cred că acceptarea din partea populației crește în acest tip, trebuie, în acest fel. Trebuie să vă spun că discriminarea apare acolo unde oamenii nu se integrează în societate. Uh, merci, madame. Vă mulțumesc. Vă rog să mă scuzați pentru greșeala făcută în legătură cu prenumele și numele de familie. Domnul Dayton Johnson, membru al grupului de discuții, va începe acum. Aveți cu toții 12 minute. Da, aș vrea să îi întreb dacă doresc să ia cuvântul din nou câte două minute pe fiecare membru al acestui panel. Vom începe invers. Domnule Battle, sunteți primul pentru a face un rezumat. Orbitorul nu are microfon deocamdată. Mesajul pe care am încercat să-l transmit a fost că dacă vrem să avem o strategie de redresare globală și fiscală, trebuie atunci să integrăm politicile de migrare în politicile de dezvoltare, în aceste strategii. Aceasta ar fi primul meu mesaj. Și primul comentar, comentar ar fi legat de ceea ce a spus colegul uh, german. Da, nu înseamnă să fie egoist. Trebuie să le dai oamenilor drepturi, însă de asemenea trebuie să te ocupi de dezvoltare. Și dacă am face asta, am putea deschide un spațiu politic de manevră. Tragedia e că suntem buni la libera circulație a bunurilor, și serviciilor și a banilor, însă nu ne descurcăm prea bine atunci când e vorba de circulația oamenilor. Poate că în secolul 21 vom găsi modalități mai flexibile de a o face și de a respecta demnitatea oamenilor. Aceștia au drepturi ca ființe omenești și în același timp trebuie să ne asigurăm că mai, cât mai mulți oameni au dreptul de a munci și de a participa la viața societății și de a-și aduce familiile acolo unde lucrează ei. Și asta face parte din dezvoltare. Și astfel nordul și sudul vor fi puse la oaltă. Nu, putem, nu trebuie să avem doar perspectiva nordului care ajută sudul, nu. Împreună trebuie să învățăm unii de la alții și să creștem. Vă mulțumesc. Domnule Diara, două minute pentru a trage concluzii. Mulțumesc. Eu mă voi, uh, reveni, eu mă voi referi la câteva din chestiunile abordate astăzi aici, începând cu primele ore ale dimineții. Mulți au spus că ar trebui să renunțăm la această ipocrizie referitoare la modul în care tratăm chestiunile privind imigrația. Uh, prin migrația. Eu v-aș spune că ar trebui să uh, spunem că migrația este țapul ispășitor, că este capul tuturor relelor în anumite țări. Nu, migrația trebuie văzută din perspectiva locală, națională, văzută în mod pozitiv. Deci trebuie să spunem că migrația este pozitivă pentru o serie de țări. Eu mă M-am bucurat să aud aici în sală reprezentați din țări cum ar fi Portugalia sau Italia au Spania, care au spus că suntem, am fost țări uh, de emigranți și acum am devenit țări cu imigranți. Da, să știm că migrația este în primul rând o chestiune care ține de economie, de dezvoltare. Africanii nu pleacă din plăcere și dau exemplu țării mele, Mali. În primul rând, o chestiune economică care are o strânsă legătură cu dezvoltarea. Și astfel cred că ar trebui să ne gândim la modul în care între Europa și Africa am putea să armonizăm, să avem o anumită coeziune despre care tot am vorbit, această coerență în ceea ce privește politicile publice de migrație. Vă mulțumesc, domnule Mavromatis, două minute. Mulțumesc foarte mult. Domnul Masoto a menționat două chestiuni foarte importante. A menționat uh, chestiunea școlilor și al exodului de creiere din sistemul de învățământ. La Parlamentul European uh, am avut și eu un raport și cu toții am fost de acord că școlile și profesorii trebuie să se mențină în zonele din care pleacă imigranții emigranții. E important ca tinerii, copiii să învețe să scrie și să citească. Dacă ajung să fie analfabeți, nu vor avea cum să aibă acces la informații, nu vor putea citi ziare și singura lor modalitate de informare va fi radioul. Cred că noi luăm uh, tortul de pe cireașă din aceste țări. De multe ori ispitim pe acești oameni să vină în Uniunea Europeană, însă ar trebui să încurajăm să se întoarcă în țările lor, țări din care au emigrat, deoarece acești oameni pot juca un rol important la ei acasă. Problema mass media este de asemenea importantă. BBC-ul, de exemplu, face eforturi pentru a pregăti jurnaliști din Africa pentru a înființa posturi de radio, ziare, pentru a încerca să educe actorii la nivel local, pentru a-i informa pe oameni în legătură cu ce se întâmplă în restul lumii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ultimul vorbitor. Ca să răspund domnului din Polonia, Parlamentele naționale trebuie să aibă niște procese deschise și uh, transparente în legătură cu migrația. Nu ajută la nimic să denunți sentimentele xenofobe în uh, Europa sau în altă țară parlamentele și deputații trebuie să stabilească niște procese împreună cu opinia publică și cu presa și să înțeleagă într-un mod calm și rațional de ce se întâmplă migrația, de ce are loc acest fenomen, de ce există aceste fluctuații și ce politică națională ar trebui să existe în domeniul, acest domeniu. do domnului de la Bundestag, doamnei de la Bundestag, dumneavoastră ați vorbit despre această problemă între gastarbeiter, muncitorul sezonier și cetățeanul. Da, a fost o politică oarecum egoistă această migrație circulară de gastarbeiter. A fost așa ceva. Și trebuie să ne gândim la circumstanțele economice internaționale. Însă nu este singura soluție, cel puțin în țara mea, nu este o soluție. Mie mi, se, mi s-ar părea foarte ciudat, de exemplu, dacă aș fi un turc de generația a treia care trăiește în Germania, să fiu deodată obligat să mă întorc la Ankara sau la Istanbul, unde n-am locuit niciodată. Deci de aceea cred că trebuie să ca în, trebuie ca în Europa să stabilim niște reguli prin care uh, Uh, să se spună clar că acești oameni care vin în Europa cu un permis de, de ședere permanent vor deveni cetățeni. Unii, clar, vor uh, dori să se întoarcă în țara de origine, e important, însă să să le putem oferi posibilitatea acestor oameni care vor să se întoarcă, să fie medici în Mali sau în altă țară, să o facă. Însă nu trebuie să existe această obligativitate. Nu avem cum să-i forțăm pe oameni să se întoarcă. Mulțumesc! Voi folosi restul de timp cu trei comentarii de încheiere. Nu voi rezuma, ci voi sublinia trei teme importante din discuția de astăzi. În domeniul dezvoltării și al relației cu migrația internațională s-au menționat principalele teme am acordat multă atenție fondurilor trimise de migranți, am vorbit despre exodul de creiere, despre migrația ilegală, despre rolul diasporei, despre legătura cu asistența pentru dezvoltare. Eu cred că în această discuție trei lucruri au luat o întorsătură nouă. În primul rând, coerența politicilor, deciziile politice care au un impact și asupra altor domenii, nu doar a dezvoltării, bineînțeles, politica de comerț și de migrație este afectată. Asta are legătură cu rapoartele despre care vorbiți, sunt făcute de Departamentul de Migrație, dar nu sunt citite la alte ministere. Doamna din Olanda, de asemenea, se referă la acest lucru. Ideea este că există probleme instituționale legate de schimbul de informații, funcționarii trebuie să vorbească între ei, să ajungă la un consens și să existe negociere între circunscripții, de exemplu. Un al doilea lucru se referă la chestiunile care țin de coerență, chestiuni specifice în domeniul migrației. De exemplu, tensiunea între uh, te stabili într-un loc, a fi cetățean și, anume, și anumite mecanisme de a încuraja mișcările circulare de migrație. Cred că din toate temele care au apărut, problemele menționate în primul rând au fost tensiunea între eradicarea sărăciei ca obiectiv pentru asistență și eradicarea sărăciei și existența sărăciei drept motiv pentru drept a imigrației. E clar că reducerea sărăciei are o influență și asupra migrației și asupra dezvoltării. Doamna Hefkins a pus punctul pe ei de la bun început când a spus că există probleme. În general, migranții nu vin din țările cele mai sărace și în țările lor de origine nu sunt printre oamenii cei mai uh, săraci. Deci există o nepotrivire oarecum între migrația internațională și includerea acestei, uh, acestei în politicile de dezvoltare. Da, e o problemă legată de coerență aici. O altă problemă specifică pe care vreau să o subliniez este rolul diasporei și al co-dezvoltării. Domnul Mavromatis ne-a îndemnat să ne gândim la noi căi de a ajuta țările sărace. Domnul Diar a discutat despre inițiativele de cod dezvoltare din Mali și un exemplu excelent Diaspora este un domeniu de politică care nu este abordat neapărat uh, în discuțiile privind politica comercială sau agricolă. O altă chestiune care nu a apărut prea mult în discuțiile noastre și la care ar trebui să ne gândim este rolul parlamentelor și al deputaților. Parlamentele sunt uh, niște foruri în care aceste probleme ajung să fie soluționate. În primul rând să ne întrebăm cum putem face ca diferitele părți interesate să discute. Într-un parlament ai comisii diferite care se ocupă de comerț, de agricultură, de migrație. Parlamentele pot fi un for unde au loc schimb de informații, unde pot avea loc negocieri. Și parlamentele sunt de asemenea locuri în care descendenții diaspore sau a imigranților au o voce și își pot aduce contribuția la politicile de migrare, așa cum au spus în mod atât de elogvent mulți vorbitori. Cu acestea închei și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, spune domnul Depre. Le mulțumesc celor patru membri ai acestui grup de discuție. Vă cer să vă reluați cartonașele, deoarece vom începe cel de-al doilea grup de discuții. Moderatorul este domnul Xavier Prasmone, director al Direcției Generale pentru Ocupare și Egalitate de Șanse. De asemenea, domnul Juan Frele Canton, Sara Can, doamna Sara Can, doamna Marisa Darimple Filibert, și doam, domnul de Marto sunt uh, rugați de asemenea să vină la prezidiu. Bună ziua tuturor! Monsieur de Marteau est là. Oui. Il manque une personne. This one who is missing.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 această parte a conferinței de astăzi, unii moderatori cred că ceea ce se așteaptă de la ei este să contribuie la conținutul dezbaterii. Eu știu și știu că dumneavoastră știți că acest lucru nu este adevărat. Moderatorul trebuie să se asigure că uh, experții co- au comentarii scurte și interesante pentru ca și dumneavoastră să aveți uh, ocazia să vorbiți. Așadar, sarcina mea este ca cei de lângă mine să spună lucruri foarte interesante și, a, și asta numai în 8 minute. Și vă asigur că voi fi foarte conștiincios în a le reaminti această, uh, această restri restricție. Când analizăm în ziua de astăzi piața muncii, este Ceea ce uh, ne frapează în primul rând este situația foarte gravă la nivel european și la nivel mondial. Comisia estimează că vom pierde până în 2010 6 milioane de locuri de muncă. Așadar, șom rata șomajului în 2010 ar putea ajunge la 10%. În țara mea natală, în Spania, deja s-a depășit această cifră. Așadar, piața forței de muncă este o mare provocare și întrebarea care se ridică este ce rol joacă migrația aici? Poate uh, contribui migrația la redresarea Europei? Și cum poate contribui ea la dezvoltarea uh, statelor de origine? Acestea fiind spuse, voi da cuvântul domnului Juan Fraile Canton, membru al Parlamentului European, membru al Comisiei pentru Dezvoltare în Parlamentul European și dânsul se Uh, interesează în mod special de um, aspectele locale ale migrației. Am să vă rog să vă restricționați la 8 minute, dacă nu voi începe să produc zgomote. Voi uh, intenta. Da, voi încerca să vă vorbesc despre migrația sezonieră, despre temporară și cum aceasta poate contribui la dezvoltare și cum poate duce la reducerea imigrației ilegale. Mă voi referi de asemenea la anumite asociații născute pentru și din cauza imigrației și rolul lor în domeniul dezvoltării. De la bun început trebuie să spunem că fenomenul migrației este foarte complex și de aceea e nevoie de eforturi de guvernare concertate, de structuri specifice și de colaborare. În Spania suntem pentru o politică integrală a imigrației la nivel european, care să implice țările de origine, de tranzit și de destinație. Politici care să țină cont și de politice pentru dezvoltare. Vrem să avem un echilibru global să combatem ceea ce este clandestin și să colaborăm pentru dezvoltarea țărilor de origine. De aceea, migrația legală trebuie să fie strâns legată de piața muncii și nevoile de pe aceasta. Intensificăm eforturile de asemenea pentru controlele de la frontieră și colaborăm cu țările de origine pentru a lua măsuri care să combată cauzele migrației. Trebuie să putem fi uh, capabil să avem o abordare bi sau multilaterală pentru a avea programe de migrație temporală pentru a face față nevoile, nevoilor de pe piața muncii în țările de destinație. De asemenea, trebuie să garantăm protejarea drepturilor acestor imigranți. Aceste, acest fenomen al imigrației eh, temporare nu este nou a crescut în ultimul an și chiar a revoluționat migrația. De aceea e nevoie de un cadru politic juridic adecvat și specific. Legislația spaniolă permite să facem față acestor nevoi de contractare temporară prin programele de control a fluxurilor migratorii dintre Spania și țările de origine. Trebuie să avem un proces de preselecție în țările de origine Selecția se face după aceea posterior între cele două administrații împreună cu întreprinderea care face oferta, de asemenea ONG-urile se implică și de asemenea procedurile de emitere de vize și autorizații de muncă s-a simplificat. Nu suntem neapărat, suntem deja mulțumiți de rezultate, însă vrem să îmbunătățim aceste acorduri, să avem un proces de selecție mai bun și să avem un principiu al egalității de șanse, să fim transparenți și să nu fim discriminatorii, să-i uh, informăm pe imigranți în legătură cu drepturile și obligațiile lor și, de asemenea, să combatem imigrația clandestină, să știm care sunt riscurile de a folosi documente uh, false. Migrația temporară are anumite avantaje, permite menținerea familiilor, a legăturilor familiale și permite comunităților și persoanelor să se dezvolte. Autoritățile locale se ocupă de preselecție și recrutare. Anumite colectivități sunt favorizate din anumite zone în funcție de nevoi persoanele când se întorc în țările lor de origine vin cu o experiență laborală nouă, vin cu resurse care uneori generează investiții productive. Pe de altă parte, contractul de muncă se semnează în țara de origine și se aplică dreptul muncii spaniol. Angajatorul plătește cheltuielile de deplasare și de cazare. De asemenea, se stabilește un mecanism dublu care cere întoarcerea în țara de origine. Și dacă există uh, persoane care fac acest lucru timp de patru ani, există posibilitatea de a primi un permis stabil. Uh, în 2007, peste 5.000 de femei din Maroc, din zonele rurale, fără calificări, care aveau familii, au venit să lucreze în domeniul agricol, la culesul de fructe. Este o tipologie migratorie care oferă lucrătorilor niște mecanisme stabile pentru a trăi, le oferă experiență profesională și înlesnește integrarea. Aș vrea acum să vorbesc despre o practică care apare în manualul de interacțiune al Comisiei Europene și în manualul pentru elaborarea de politici uh, eficiente în țările de origine a OIM, Organizația Internațională a Migrației. Este vorba despre gestionarea fluxului migratoriu din Catalonia. Acest program se materializează printr-un curs intensiv pentru lucrătorii sezonieri pentru a forma agenți de co-dezvoltare. Imigranții sunt aleși în funcție de capacitatea lor de leadership și de interesul de a se implica în comunitățile lor locale. Se caută finanțare, aceștia sunt uh, ajutați să-și uh, elaboreze proiectele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru tot ce ați, ce ați spus, pentru faptul că ați respectat timpul alocat. Doamna Ana Can din Oslo este, a fost consilieră municipală în Oslo și acum este membra Parlamentului norvegian. Are multă experiență în domeniul imigrației, imigrației și a refugiaților. Sunt sigur că are foarte multe de spus despre integrarea socială a migranților și poate ne va vorbi și despre egalitatea între sexe, deoarece femeile migrante de multe ori uh, nu sunt respectate pe piața muncii așa cum ar trebui. Vă mulțumesc și pot să vă spun că e foarte interesant să mă aflu aici cu acest uh, prilej la Bruxelles. Un oraș minunat. Este o ocazie foarte bună pentru mine. Mă bucur foarte mult să fiu aici pentru că la Oslo ninge și trebuie să vă spun că uh, la Bruxelles mie mi se pare foarte cald având în vedere uh, modificările societății, schimbările pe care le vedem în societate, um, când avem de-a face cu migrația și mai ales um, din punct de vedere al uh, genului, aici uh, dezbaterile sunt foarte aprinse, mai ales în Statele Unite. Ei bine, eu pot avea aici o um, perspectivă norvegiană, dar pot vorbi și în numele tuturor țărilor scandinave. Asta pentru că de cele mai multe ori noi avem experiențe similare în ceea ce privește imigrația. Și asta ă, mai ales în ceea ce privește imigrația în cazul copiilor și al femeilor. Noi nu avem același tip de experiențe precum Regatul Unit, Statele Unite. Noi avem uh, imigrație numai de două generații. Acum vine cea de-a treia uh, generație. Primii imigranți pe care am avut au, au venit la sfârșitul anilor 60, la începutul anilor 70. După cel de-al doilea război mondial, Norvegia a avut nevoie de forță de muncă ieftină pentru a-și pune pe picioare infrastructura, iar cei care au venit erau lucrători din uh, Pakistan, Turcia, India, au fost aceiași care au mers în Germania și în Marea Britanie în anii 50 și 60. Și când au venit, au venit numai bărbații. Noi nu credeam că vor rămâne în Norvegia. Așa că uh, i-am pus să lucreze cât se poate de ieftin și nu am cerut nimic de la ei. Nu le-am spus trebuie să învățați norvegiană, trebuie să vă formați, trebuie să vă calificați. Pentru că în mentalitatea noastră, acești oameni veneau să lucreze, să câștige bani și să se întoarcă după 5-8 ani. Însă, ei nu s-au întors. Ei s-au întors în Pakistan, în Turcia, s-au căsătorit și și-au adus soțiile în Norvegia. Și asta este un lucru foarte bun, pentru că așa am venit și eu pe lumea asta. Însă, problema era, este că o mare parte a acestor femei sunt analfabete. Aceasta este noua generație în Europa, o generație săracă. Aceast, acum aceștia au copii și sunt uh, imigranții de a doua generație din Norvegia. Din păcate, majoritatea fetelor sau multe dintre fete nu au uh, voie să meargă la universitate, multe dintre fete sunt forțate, să, sunt obligate să se căsătorească, mulți dintre uh, tinerii, uh, dintre băieți, uh, ajung să fie infractori. Așadar, pot să vă spun că politica noastră de integrare, nu vreau să spun că a fost a eșuat, dar că uh, are unele lacune, totuși. Asta este problema în Scandinavia. Nu avem o uh, politică de încadrare în piața muncii a acestor copii. Problema este că atunci când aștepți prea mult să faci ceva în privința migrației, te va costa mult mai mult când faci ceva decât să fi prevenit situația respectivă. Acum în Norvegia avem nevoie de o mai, ma- mai, de mai multă forță de muncă și încercăm să nu facem aceleași greșeli pe care le-am făcut în trecut. Organizăm așadar programe de formare pentru cei și de instruire pentru cei care își aduc soțiile sau soții în Norvegia, asta pentru ca ei să poată fi integrați pe piața muncii din Norvegia. Avem și o politică bună de migrație pentru copiii care uh, călătoresc, care, sunt, care migrează dintr-o țară în alta. Un alt aspect important ce ține de coeziunea socială este cum vom reuși să trăim împreună când avem culturi diferite, religii diferite. În Franța există statul secular. S-a hotărât ca nimeni să nu aibă voie să poartă în public uh, simboluri religioase, însă în uh, Norvegia acest lucru nu se întâmplă. Acum, marea dezbatere la Oslo, în Norvegia, astăzi și ieri, uh, a fost vom permite um, polițiștilor uh, din uh, Norvegia să poarte simboluri uh, religioase, un hijab, de exemplu. Asta este o mare dezbatere în Norvegia la ora actuală. În, Brit- în Marea Britanie este permis acest lucru Uh, se spune că un polițist sau o polițistă trebuie să fie neutri uh, și pentru că trebuie să uh, soluționeze conflicte. Deci astfel de simboluri ar putea aprofunda eventuale conflicte. Deci avem de-a face cu o dezbatere dificilă. S-a menționat de asemenea și problema genului și a migrației. Este un aspect mult mai complex. Cei care pierd cel mai mult în această dezbatere cu privire la migrație sunt cei săraci, femeile și copiii. În centrele, în căminele uh, pentru femei din Norvegia, 80% sunt, cu un, uh, sunt din minorități. Cei care nu vin la centrele de educare care să învețe despre cultura și limba norvegiană sunt femeile. Este dificil pentru noi să discutăm despre toate aceste aspecte, pentru că nu vrem să fim etichetați drept rasiști, nu vrem să uh, abordăm neapărat dis discu uh, aspectele cel mai dificile ce țin de migrație, dar este momentul acum să discutăm despre femei și migrație. Avem o responsabilitate când aceste femei vin în țările vestice. De ce este atât de ușor pentru noi să vorbim despre șaria și despre femeile iraniene, iar în momentul în care vin în Suedia, în Regatul Unit, în Norvegia, ne temem să discutăm despre aceste subiecte? Este o întrebare pe care doresc să vă adresez dumneavoastră. Cred că voi încheia aici. Îmi voi uh, păstra timpul pentru uh, dezbaterea de după. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Având în vedere că am auzit ceea ce ați spus cu privire la uh, vremea rece, uh, cred că ar trebui să vorbiți cu următorul vorbitor, pentru că în Kingston, în Jamaica, s-ar putea ca vremea să fie mai bună. Următoarea vorbitoare este doamna Marisa Darimpel Filiber. Și ea este, reprezintă uh, casa, uh, Camera Deputaților din uh, Jamaica și este membra al Partidului Laburist în Jamaica. Sunt convinsă că ne va vorbi despre aspectele ce țin de gen, dar și despre alte aspecte, și anume perspectiva țărilor de origine. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi prieteni, este într-adevăr minunat să mă aflu aici, la Bruxelles, și spre deosebire de colega mea, nu vin dintr-o țară friguroasă, ci din potrivă. În Jamaica, pe vremea asta, avem foarte mult soare. O vreme tropicală, aș spune. În ceea ce privește migrația și piața muncii, aș vrea să fac referința la fuga de creiere și uh, problemele pe care acesta le-a creat în Jamaica. Migrația are de-a face cu profilul populației din Jamaica. Imigranții din uh, comerțul cu slavi uh, din Africa, de asemenea chinezi, indieni, atunci când sclavia nu mai era posibilă. Migrația a fost uh, și a avut sursele în primul val de imigranți din Marea Britanie în anii 40, care trebuiau să-și facă serviciul militar și după aceea să ofere muncă necalificată pentru procesul de reconstrucție de după război. Totuși, introducerea unor politici restrictive de imigrație care se bazau pe calificări, pe competențe, a făcut ca în 1962 să existe o migrație foarte puternică către Statele Unite la sfârșitul anilor 60. În aceeași an, Canada a introdus criterii bazate pe educație, profesii și competențe tehnice și în 65 Statele Unite au adoptat o politică asemănătoare și, de asemenea, criterii stricte pentru imigranți. Totuși, uh, jamaicanii au contribuit în continuare la procesul de industrializare din America de Nord. Statele Unite și Canada În Statele Unite și în Canada există foarte mulți imigranți din Jamaica. Acest procent era foarte mare înainte, dar acum el este de doar 2%. Dacă vedem care este impactul exodului de creiere, în ultimele trei decenii, Jamaica și-a pierdut din ce în ce mai mult uh, personal calificat din cauza criteriilor selective de imigrație care au fost adoptate de țări uh, către, unde, uh, către care emigrau jamaicanii. În anii 90, 46 din imigranții noștri mergeau în Statele Unite și Canada și aceștia se integrau în categoria de profesioniști, uh, manageri sau administratori. Iar în ultimul timp numărul lor s-a dublat. Acest lucru este cu atât mai evident în sectorul de educație și de sănătate. În ultimii ani, foarte multe companii au atras studenți foarte calificați din Jamaica. Și este foarte greu pentru noi să îi înlocuim. De altfel, acum avem o lipsă acută de asistente medicale acasă la noi. Totuși, procentul de imigranți în domeniul serviciilor a depășit uh, pe cel al celor din domeniul uh, managerial. În anii 70 a existat o creștere deosebită a imigrației către Statele Unite în serviciul serviciilor, în sectorul serviciilor, trecând de la 28 la 33%. În Canada, creșterea în domeniul serviciilor a fost mai puțin importantă. De asemenea, au imigrat uh, operatori, muncitori către Statele Unite și Canada, însă această tendință a scăzut în ultimile trei decenii, de la 35 la 11% în Statele Unite și de la 46 la 26% în Canada. Foarte pe scurt, aș vrea să vorbesc despre dimensiunea de gen. Încă din anii 70 a existat o predominanță a imigranților de sex feminin din Jamaica. Exista un decalaj foarte mare în ceea ce privește genul către Statele Unite. Această decalaj era de 3,9% în anii 70 și s-a ajuns la 9% la începutul mileniului. Numărul mare de imigranți femei din Jamaica trebuie înțeles în contextul sărăciei economice, a responsabilității sociale a femeilor, inegalității în educație și în oportunități de muncă. Și de asemenea, conceptul masculinității și feminității în societatea noastră și consecințele sale în ceea ce privește rolul de gen și responsabilitățile. Predominanța imigrației feminine a depins de condițiile socioculturale din Jamaica. Femeile, în special în sectoarele sărace ale societății, sunt obligate să-și asume responsabilitățile pentru bunăstarea economică a familiilor lor. În al doilea rând, femeia jamaicană consideră educația ca fiind mult mai importantă decât o consideră bărbații. Și acest lucru se reflectă prin faptul că la categoriile profesioniste între 25 și 35 de ani, femeile sunt mult mai numeroase decât bărbații, și anume cu 60% mai mult. Guvernul Jamaica a recunoscut că imigrația este un factor al globalizării, cu consecințe pozitive și negative. În ciuda provocărilor globale prezentate de fuga de creiere, trebuie să recunoaștem că pentru jamaicanul de rând, Imigrația reprezintă o oportunitate de muncă și educație. Aceasta aduce beneficii economice atât la nivelul persoanei, a familiei, cât și a comunității. În acest context, am văzut o creștere masivă a trimiterilor de bani începând din anii 90, iar impactul economic al acestora este în jur de 2 miliarde de dolari americani anual. Totuși, prin criza economică prin care trecem acum, am simțit o scădere deosebită a acestor bani care sunt trimiși acasă. În același timp, impactul negativ în ceea ce privește îngrijirea copiilor și consecințele generale asupra societății din faptul că femeia nu este acasă, toate acestea nu au fost analizate și nu au fost rezolvate îndeajuns. E nevoie de intervenții sociale care să se centreze pe această problematică. E nevoie de intervenții și considerăm că ar trebui să vedem cum membrii familiilor utilizează banii care le sunt trimiși și cum acești bani, aceste fonduri pot aduce mai multe beneficii economice și cum, cum pot fi utilizați în scopul dezvoltării și nu doar pentru o simplă supraviețuire. Acești bani însă nu pot înlocui asistența de dezvoltare care ne vine din afară sau investițiile directe străine. În anii 90 am uh, elaborat un program pentru reîntoarcerea muncitorilor jamaicani înalt calificați, aceasta în colaborare cu Organizația Internațională a Migrării. Acest program a avut un anumit succes, însă ținând cont de faptul că imigrația evoluează tot timpul, globalizarea a produs schimbări în paternul imigrării. Imigrația interregională în special. Guvernul nostru încearcă la ora actuală să extindă programul muncii sezoniere, în special cu Statele Unite și Canada. Procesul de integrare regională între țările din Caraibe oferă libera circulație a persoanelor și a calificărilor mulți muncitori calificați din Jamaica au profitat de ocazii în alte țări din Caraibe, în special prin organizații regionale care au sediul în aceste țări. De asemenea, de-a lungul timpului, am constatat o creștere a numărului de personal străin înalt calificat care au poziții la nivel înalt în Jamaica, unde nu avem oameni calificați, în special din cauza acestui exod de creere. Acest lucru s-a făcut în colaborare cu țării parteneri pentru transferul de cunoștințe. E vorba de personal care vine din Cuba, India și Africa. Un alt fenomen interesant care poate vă surprinde este că misiunea din Europa primește apeluri aproape zilnic din partea europenilor care doresc să emigreze în Jamaica. E vorba de persoane care au ieșit la pensie sau tineri care sunt semi-calificați și care sunt interesați de sectorul serviciilor și al divertismentului. În concluzie, această chestiune complicată a imigrației trebuie cercetată mai îndeaproape pentru a ajunge la soluții pertinente și aceasta în interesul dezvoltării. Totuși, suntem mulțumiți că Jamaica a fost selecționată ca una dintre țările ținte pentru proiectul asupra migrației și dezvoltării al Națiunilor Unite. Aici vom coopera cu actorii din societatea civilă pentru a examina îndeaproape acest fenomen. Și acum aștept această dezbatere pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați reamintit că imigrația este în dublu sens. Și, de asemenea, faptul că femeile din Jamaica lucrează mai mult decât uh, bărbații de acolo. Avem astfel de dovezi și la dumneavoastră acasă. Bineînțeles că aceasta nu este o consolare pentru dumneavoastră. Avem deci date științifice defalcate pe gen. Și acum domnul Cându Marto, care ne va oferi o altă perspectivă, lucrează la DHL, o companie bine cunoscută, și a scris foarte mult în ceea ce privește gestiunea resurselor umane și cred că ne va da o perspectivă a multinaționalelor care lucrează într-adevăr la nivel global. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați uh, rămas la această conferință. Sunt cel de-al doilea vorbitor care vine din partea lumii afacerilor. Văd că sunt așezat în același loc. Probabil a fost declarat uh, locul antreprenorilor. Vin de la o companie cunoscută ca DHL, eu mă ocup de achizițiile pentru Europa. Cumpăr servicii și cea mai mare parte sunt servicii legate de muncă, sub toate formele. Și cum piața muncii este în plină transformare, așa cum am auzit și astăzi și știm că transformările se fac repede, compania mea are interesul să urmărească îndeaproape evoluția situației deoarece se pare că ne confruntăm cu aceleași uh, provocări, însă dintr-o perspectivă diferită, dintr-un unghi diferit. Noi, ca Deutsche Post, suntem prezenți în 230 de țări în întreaga lume și angajăm direct uh, peste în jur de 500.000 de persoane. Știm că pentru fiecare persoană care primește un salariu de la noi, cel puțin o altă persoană sau alte două persoane sunt implicate, sunt angajate indirect prin părți terțe. Dacă e să ne gândim la totalul de angajați, ar trebui să înmulțim cifra de 500.000 cu 3 sau 4, subcontractanții incluși pentru a vă oferi câteva informații. Am încercat să fac o prezentare care să vă ofere o privire de ansamblu. Nu sunt un specialist. De obicei cineva din echipa mea o face în 5 minute, mi trebuie 3 ore ca să vorbesc. Suntem principala companie de logistică. Noi facem de toate, de la um, depozite până la servicii bancare. După cum v-am spus, suntem într-adevăr o companie multinațională, internațională și mergem foarte departe, atât departe încât creăm o identitate corporativă. Această identitate corporativă ne face mai ușor, ne înlesnește migranților să renunțe la rădăcinile lor, la identitatea lor națională și să se relaționeze într-o lume nouă, o lume globală care are o marcă foarte clară și anume Deutsche Post are un steag bine cunoscut cu culorile sale ușor de recunoscut. Mai devreme am auzit astăzi că referitor la migrația dintr-o țară. Cineva din Marsilia mi-a spus că o persoană s-a mutat din Bretani la Marsilia, cam în jur de 1000 de kilometri. Dacă eu m-aș muta de la Bruxelles în Polonia, distanța ar fi aceeași. Dar aș fi, totuși, distanța ar fi mai mare, însă eu aș deveni un migrant, însă persoana respectivă rămânea totuși cetățen, cetățean francez. E ciudat să vedem cum Uniunea Europeană ci distanțele sunt așa de ciudate, frontierele se mențin și eu nu înțeleg de ce? Noi avem, angajăm peste 40 de naționalități, persoane care vin din întreaga lume și ceea ce îi, pu- ceea ce îi uh, adună la oaltă este această identitate corporativă. Să apare acum o nouă generație, cei născuți uh, după cel de-al doilea război mondial, uh, cei care sunt foarte bine informați în ceea ce privește noua tehnologie. Uh, din noua mea echipă europeană mi-am dat seama că din 8 persoane, 5 aparțin unei generații care spune că țara mea, casa mea e acolo unde sunt. Sunt persoane bine pregătite, nu sunt persoanele pe care le vei uh, fura sunt persoanele pe care vrei să le ai, de exemplu, de la universități, de la școlile înalte. Sunt persoane foarte flexibile, flexibile și asumă multe roluri, de asemenea sunt flexibile în ceea ce privește salariile și în marea majoritate sunt de sex femeiesc. Dacă mă uit la componența echipei mele, e clar că lucrurile sunt mult mai interesante având atâtea femei. O chestiune care a apărut în timpul interviului, de exemplu, am o persoană care vine din Vietnam în această echipă și am întrebat-o care era motivația sa. Am întrebat-o cât de greu îi este unei tinere din Vietnam, într-o companie germană, cât de greu este să dovedească că poate să ajungă la nivel de manager. Era din această întrebare era o întrebare care arăta că persoana respectivă dorea să se dezvolte, nu neapărat să devină manager. Și mi-am dat seama de un lucru, că vrem să explorăm lumea în care trăim, că nu ne mai simțim atașați de pământul unde ne-am născut, ci vrem să ne dezvoltăm mai mult și să ne asumăm noi responsabilități. Dacă să ne uităm la cifre, la statistice, ajungem să avem o prezentare oarecum ideologică. Însă atunci când vorbești cu oamenii direct, când îi întrebi de ce acționează așa cum acționează, mulți spun că simt că sunt norocoși pentru că au această ocazie. Și aceasta este generația care va construi viitorul și pentru compania noastră sunt o adevărată uh, Uh, mină de aur. Pe ei îi vom trimite atunci când compania noastră se va extinde în noi țări. Și aceste persoane vor fi cei care vor fi liderii centrelor de excelență în țările în care ne vom implanta. Și, bineînțeles, aceștia își vor schimba și domeniul de interes, deoarece sunt persoane care doresc să evolueze și să se dezvolte. Există, bineînțeles, și riscuri deoarece o companie trebuie fie, să fie solidă pentru a putea face așa ceva, pentru a putea face ceea ce e necesar. Trebuie să clădești un fel de identitate globală care face ca oamenii să-și asume responsabilitatea, cum a spus cineva mai devreme, work to talk, să transpui uh, vorbele în fapte. Codurile de conduită ajută, de exemplu, în acest sens. Și compania noastră oglindește societatea, societatea care are probleme. În interiorul companiei avem o atmosferă multiculturală, cu toții suntem colegi, suntem deschiși și prin acest comportament transmitem semnale și lumii înconjurătoare. Avem un potențial de delocalizare, de externalizare, putem crește, suntem o companie sănătoasă, însă să nu uităm că noi nu producem nimic, noi furnizăm un serviciu și asta ne face vulnerabili. De aceea trebuie să avem o mentalitate inovatoare, însă avem o obligație și anume să folosim talentul pentru ca capitalul nostru să poată înflori. Trebuie să vedem care sunt tendințele și cred că mulți migranți globali vor pleca mai, mai uh, devreme sau mai târziu. Însă noi trebuie să ne asigurăm că totul se va întâmpla așa cum trebuie. De asemenea, avem nevoie de investiții continue, pe termen lung. Și de aceea, o companie multinațională poate face asta mult mai bine decât o întreprindere mică sau mijlocie că vremurile sunt grele, noi putem pune bani deoparte pentru a ne dezvolta. De asemenea, putem să vă spunem că deja colaborăm cu guverne, cum ar fi guvernul german, avem parteneri de afaceri, avem parteneriate cu Manpower, de exemplu, în funcție de circumstanțe. Există anumite riscuri și principalul risc, după părerea mea, este lipsa de armonizare a politicilor la nivel internațional. Un alt risc este faptul că întreprinderile sunt uh, conduse de niște persoane care trăiesc într-o lume virtuală, care manipulează bani virtuali, care trăiesc într-o altă lume. Cu toții, cu toții investesc bani, de exemplu, în uh, în sectorul financiar fără să știe exact ce se face cu acești bani. Ceea ce este important este să beneficiem, să profităm de pe urma acestei noi generații. Cred că va trebui să finanțăm eforturile pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare decât să finanțăm direct aceste țări Pot să vă confirm faptul că, într-adevăr, există un exod al creierelor, dar noi avem și programe de dezvoltare a creierilor. Din păcate, nu putem ajuta pe toată lumea în același timp. Fiecare manager din compania noastră uh, trebuie să dezvolte două, trei persoane din echipa sa pentru generația viitoare, pentru a avea oameni pregătiți. Voi uh, încheia aici și aș vrea să subliniez un lucru. Asta nu, nimic nu se poate face fără niște valori corporative stricte și ceea ce e important este să-ți accepti responsabilitatea socială și asta are o legătură directă cu noua generație de migranți globali pe care eu îi văd, care sunt atrași de Deutsche Post deoarece aici au posibilitatea de a contribui la această responsabilitate socială internațională. Mulțumim! foarte mult, domnule Dumarto și celorlalți vorbitori. Poate că acceptați și câteva cuvinte din partea mea pentru a începe dezbaterile. Eu aș vrea să mă refer la două aspecte care, într-o oarecare măsură, mi s-au părut surprizătoare. Au fost menționate când am discutat despre migrație și piața muncii. Primul rând, diversitatea pe piața muncii și în rândul migranților. Dacă e să vedem situația actuală pe piața muncii, rata șomajului, de exemplu, vedem că avem în Europa rate foarte diferite, de la 14,4% în Spania până la 3% în decembrie anul trecut în țările de jos. Uitați-vă, de exemplu, la rata de șomaj la fe- de angajare la femei. Avem un obiectiv comun de 60% până în 2010 și poate că îl vom atinge. Însă avem țări ca Suedia unde femeile sunt angajate în procent de 70% și alte țări doar 37%, cum ar fi Malta. Structura pe piața muncii este diferită și asta are consecințe extraordinare asupra modului în care aceste țări și piețele muncii au reacționat la criză structura populației migrante de asemenea a fost importantă. Doar 4 din 10 imigranți în Uniunea Europa vin ca să muncească. Restul vin pentru reîntregirea familiei sau pentru a solicita azil, însă acești 4 din 10, această cifră e înșelătoare, deoarece avem țări ca mea, Spania, unde 9 imigranți din 10 au venit ca să muncească și țări ca Danemarca sau țările scandinave sau Franța, unde 1 din 10 vin ca să lucreze. Deci provocarea de a gestiona această migrație ține de piața muncii în Spania, ține de integrația, integrarea socială, de coeziunea socială în țările nordice. Asta ca să vă spun că în Europa diversitatea ne îmbogățește, însă ne obligă să ne adaptăm politicile la o realitate foarte diversificată. Și poate că e un domeniu asupra căruia ar trebui să discutăm cum putem avea o strategie comună, niște politici comune care să ia în calcul această diversitate. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez pe scurt este impactul asupra crizei actuale asupra fluxului migratoriu. Nu știm exact care este impactul, însă știm că va fi un impact important, deoarece nu există niciun aspect al pieții muncii care să nu fie afectat de criză și sunt sigur că și migrația va intra aici va fi afectată. Și pe baza experiențelor trecute și pe baza bunului schimb, perspectivele nu sunt bune pentru migranții din țări terțe, deoarece aceștia, cu toată diversitatea lor, uh, suferă de un număr disproporționat de persoane necalificate sau cu calificări foarte reduse și mulți dintre ei nu fac parte din rețeaua de protecție socială. De aceea e probabil că aceste persoane să sufere, doar ce au o situație precară pe piața muncii, nu au protecție socială, deci există au mult mai multe șanse de a suferi de pe urma recesiunii și de pe urma creșterii șomajului. E o considerație care va afecta modul în care țările vor gestiona migrația și vor aborda migrația. Și acum câteva comentarii în legătură cu ce s-a spus până acum. Dacă ar trebui să rezum ce am auzit astăzi, îmi vine în minte un aforism a unui scriitor elvețian, Max Frisch, care nu din întâmplare elvețian, o țară <laughs> importantă în acest sens. Max Frisch a spus că vroiam arme și am primit oameni. Într-adevăr, vroiam brațe, practic, de lucru și am primit oameni. Însă acești oameni, odată ce trec frontierele, devin cetățeni, devin lucrători și doamna Khan avea foarte mare dreptate când spunea că ce, acele țări care au gestionat migrația bine sunt țările care au perceput migranții într-un mod integrat. I-au văzut ca parte a pieții muncii, ca partea comunității în care trebuiau să se integreze. Nu i-au văzut doar ca un instrument uh, pentru piața muncii în funcție de circumstanțele economice. Și asta e o provocare pentru Europa. Trebuie să ne asigurăm că vom putea gestiona migrația într-un mod durabil, într-un scop strategic, deoarece migrația, fie că ne place sau nu, va fi o trăsătură permanentă a societății noastre din motive demografice, din cauza globalizării, deoarece deja suntem niște societăți diversificate. Și asta e provocarea noastră, să gestionăm migrația într-un mod uman, strategic chipzuit. Și am vorbit astăzi despre egalitatea între sexe, despre exodul de creier, despre faptul că la urma urmei abilitățile, calificările contează și aceste calificări vor scoate Europa din recesiune, ne vor permite o integrare sănătoasă a migranților pe piața muncii. Acestea sunt o serie de chestiuni eh, importante și cred că sunteți și dumneavoastră de acord că am avut patru prezentări foarte interesante. Acum aveți dumneavoastră ocazia de a lua cuvântul pentru a lansa provocări la rândul dumneavoastră. Eh, Mulțumesc foarte mult eh, vorbitorilor și domnului Prațmon. Avem prevăzut ceva timp pentru dezbatere, dacă doriți să interveniți. Până acum nu am decât o persoană care dorește să intervină. Cei care nu s-au înscris încă pot să ridice mâna și am să vă dau cuvântul după primul vorbitor, domnul Chires, de la Senatul polonez. Mr. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra două probleme care au reieșit în decursul intervențiilor domnului Javier Monet și a celor uh, patru vorbitori uh, membri ai panelului. Prima problemă este următoarea. Cât de departe trebuie noi, ca statele Uniunii Europene, cât de departe trebuie să mergem în ceea ce privește armonizarea uh, politicilor noastre de migrație. Eu, de profesie, sunt jurist și pot numai să vă spun că Uniunea Europeană a întreprins eforturi la nivel legal de a-și armoniza soluțiile juridice în ceea ce privește statutul imigranților, independent de uh, țara lor de origine în discuția anterioară, am menționat faptul că problema migrației se referă nu numai la dimensiunea nord-sud, ci și la axa est-vest. Dați-mi voie să vă amintesc că Uniunea Europeană elaborează la ora actuală două directive care urmează să armonizeze procedurile statelor membre în ceea ce privește obținerea Uh, armonizată a unui permis de rezidență combinat cu un permis de lucru, acel blue card, pentru cei care locuiesc în mod legal în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Cealaltă directivă este directiva cu privire la condițiile de intrare și um, reședință în Uniunea Europeană. Deci, pe de o parte, vorbim de armonizare, însă, pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că nu avem aceeași opinie cu privire la aspecte precum uh, preferințele uh, migranților. De exemplu, dacă un cetățean al Uniunii Europene va, uh, va candida pentru o slujbă și un migrant dintr-un stat terț va aplica, va candida, atunci cine să primească această slujbă? Apoi, ar trebui statele membre ale Uniunii Europene să permită persoanelor terțe accesul pe, forța, pe piața lor a muncii? În ce măsură ar trebui Uniunea Europeană să coordoneze acest tip de politici? Acestea sunt provocările cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană și în statele membre. Uh, merci, Mulțumesc, domnule Chires. Există și alți doritori care ar dori să ia cuvântul în legătură cu chestiunile evocate de experții noștri sau poate întrebări care au rămas de azi dimineață? Nimeni? Nu vrea să provoace, să facă obiecții? I have a question for, uh, Ms. Khan. Domnule Tambi, am o întrebare. Dacă țările din Scandinavia și din Norvegia ar schimba politicile de imigrare ca să nu mai fie lucrători sezonieri? Și ținând cont de țara spre care te îndrepți, atunci ce soluții practice ați găsit în țările scandinave și în Norvegia în ceea ce privește învățarea limbii, de exemplu, de exemplu există teste, există o perioadă de învățare a limbii, a culturii, este un proces care este înțeles bine de către imigranți, este aplicat tuturor imigranților acest proces sau nu? Iată câteva întrebări. Madame, euh, vous avez souhaité prendre la parole, je crois, non C'était juste pour, euh, contribuer. Eu însă, fiind uh, imigrant în Franța, Vroiam să profit de această ocazie pentru a interveni în legătură cu ceea ce spunea doamna Can din Norvegia. Eu am beneficiat de pe urma unui birou al imigranților oficial la Cretei și pot să vă spun că acest instrument mi se pare nemaipomenit, care din păcate a fost închis din lipsă de buget. Deci o întrebare este cum asigurăm că bugetul poate finanța astfel de instrumente. Domnul Garson, uh, care cunoaște subiectul de foarte mult timp, știe foarte bine acest lucru, știe de asemenea că copiii imigranților sunt foarte importanți. Vorbim de diaspora calificată, dar trebuie să știm că există un obstacol, pentru că, deși avem toate calificările necesare, la un moment dat nu mai avem acces mai departe. Există un plafon. Uh, deci trebuie să vorbim despre imigranții care sunt calificați deja și care nu sunt folosiți. Există foarte, mult, foarte mulți imigranți înalt calificați pe care, de exemplu, Statele Unite sau Canada au știut să-i să-i folosească. Deci dacă dumneavoastră faceți investiții, această calificare care costă bani și până la urmă cei care profită sunt alte țări, nu văd care e sensul. Deci e nevoie de o formare reală și în rândul uh, marilor firme pentru a vedea ce se întâmplă cu cariera imigranților. Și la nivelul municipalităților ar trebui reactivate acele instrumente care funcționau. Pentru că primul contact pe care îl are imigrantul este prin primărie, la nivel local. Deci ar trebui să vedem ce soluții, ce instrumente găsim la acest nivel pentru ca primarii, de exemplu, să cunoască care sunt problemele imigranților. Acestea sunt politici care au existat, au fost implementate și la nivelul Comisiei noi acționăm în conformitate cu articolul 13 al acordului de la Cotonou, deci există posibilități, există de asemenea o posibilitate de a simplifica procedurile, pentru că se vorbește foarte mult, dar în ceea ce privește procedurile europene, acestea ar trebui simplificate. Mulțumesc. Am înțeles că domnul Lozon dorește să intervină și de asemenea doamna Gilbert Roberts. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt directorul clubului uh, Sahara Africa de Vest lucrăm cu OCDE-ul. Pe lângă toate lucrurile care s-au spus aici, vroiam să adaug un lucru. Atunci când vorbim despre imigrație, trebuie să ne referim și la tendințele demografice, care sunt esențiale. Noi lucrăm în 18 țări în anii 30, populația lor era de 45 de milioane, în anii 60, 85 de milioane și acum 360 de milioane și se așteaptă ca până în anul uh, 2025 să se ajungă la 450 de milioane, deci nu vorbim de populații prea mici. Un al doilea aspect important. Avem aproximativ 65% din populație care este uh, cu o vârstă mai mică de 25 de ani. Dacă vorbim despre Africa de vest, acest lucru se aplică și pentru Maghreb și pentru restul Africii. Deci pentru mine două elemente sunt esențiale atunci când vorbim despre imigrație, și anume cum și unde vor locui aceste persoane și care sunt perspectivele pentru tineri. Ar trebui să vedem ce se întâmplă cu tineretul, pentru că ei reprezintă un segment foarte vast al populației. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lozan. Doamna Gilbert Roberts. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb care pot fi rezultatele pe piața muncii, dacă ținem cont de criza financiară. Într-adevăr, oamenii imigrează pentru o viață mai bună, dar aceasta într-un context în care consideră că sunt în stare să-și aducă contribuția pe piața muncii în țara gazdă. Însă, credeți că ne putem aștepta la imigrație din disperare și care să nu aducă nicio calitate în plus în țara gazdă? Și aceasta în special în ceea ce privește muncile necalificate, în timp ce muncitorii calificați să considere că nu, nu mai merită să-și asume riscul pentru a se deplasa în altă țară. A existat această schimbare pentru a vedea cum se gestionează piața muncii în mod eficient. Mulțumesc. Domnul Kühnel de la Bundesratul din uh, Austria. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea unele întrebări în acest context. Odată, în statele reprezentate în panel ați uh, dezvoltat proceduri rapide pentru a diferenția între azil, cei care cer azil și cei care sunt migranți economic? Apoi, ce se întâmplă cu cei al căror uh, cei uh, al, căror, uh, al căror cereri sunt respinse, sunt uh, trimiși înapoi sau sunt incluși în unele programe de formare, pentru că am aflat că lipsa formării și a calificării este uh, o problemă în anumite state și interesul acestor state este de a avea oameni calificați. Vă mulțumesc. Uh, merci, Mulțumesc, domnule Cunel. Cred că n-am uitat pe nimeni, pentru că nu trebuie să terminați această ședință gândindu-vă că poate n-aveți dreptul să vă exprimați. Se închide, deci, lista vorbitorilor. Așa că dau cuvântul domnului Praț, care va organiza răspunsul experților de acum. Aveți 12 minute la dispoziție. Mulțumesc. Cred că cel mai bun lucru ar fi să dăm pe rând uh, membrilor panelului cuvântul. Voi începe în ordinea inversă a, um, decât cea în care au luat cuvântul. Am să vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte este clar următorul lucru din comentariile care au fost făcute. Și anume, migrația este într-adevăr un proces dinamic. El evoluează și se schimbă în fiecare zi. Condițiile de muncă vor avea într-adevăr un impact asupra migrației, asupra fenomenului migrației și asupra motivației celor care pleacă uh, și asupra atracției reprezentate de o anumită uh, țară, de exemplu. Discuția are loc la momentul oportun, este una foarte actuală, având în vedere criza economică la nivel mondial. Așadar, provocarea ce ține de migrație este aceea de a face eforturi și de a continua discuțiile și asta nu numai deci nu numai aduce discuții, aduce discuții goale, dar și a se merge la nivel parlamentar pentru stabilirea politicilor. Trebuie să încercăm să găsim o bază comună pentru formularea unor politici de migrație coerente care să ducă la dezvoltare. Și asta în beneficiul tuturor părților implicate. Fenomenul este dinamic, evoluează și de aceea nu cred că există un uh, răspuns pe care să-l putem da uh, în mod general acum. Ceea ce trebuie să facem este să analizăm în continuare procesul și să vedem dacă din, în urma acestei analize putem să găsim o bază comună care să uh, răspundă la provocări și care să ducă la un echilibru între avantaje și dezavantaje. Bineînțeles, în toate situațiile există dezavantaje și avantaje. Important este să găsim un echilibru între acestea, astfel încât dezavantajele să fie minimizate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Între... Pentru întrebarea domnului Danby, Bineînțeles, noi trebuie să facem ca Norvegia să fie atrăgătoară. Norvegia nu este o țară atrăgătoare pentru oricine, este friguroasă, avem urși polari. Ei bine, nu-i chiar așa, dar ceea ce le spunem noi oamenilor atunci când vrem să vină la noi să lucreze este că ne preocupă aspectul egalității. Avem un stat social și siguranță socială garantată. Dacă cineva se îmbolnăvește, uh, va beneficia de îngrijire medicală. Dar același lucru valabil pentru pensii. Însă provocarea pentru statele scandinave, care se află într-o poziție similară cu a noastră, este aceea că cei cu înaltă calificare vor să meargă în Statele Unite sau în Canada sau poate în Regatul Unit. Așadar, noi avem probleme în a recruta astfel de persoane. Cei din India s-au dus în Silicon Valley, în Statele Unite. Apoi avem un alt aspect. O, profităm de pe urma exodului creierelor um, din statele asiatice care au într-adevăr nevoie de uh, aceste persoane pentru a se dezvolta? Dar, iată, asta este o altă dezbatere la fel de aprinsă. Un alt aspect menționat aici se referea la următorul, la următorul lucru. Dacă uh, migranții înțeleg cum uh, vedem noi conceptul de cetățean, este o întrebare dificilă, dar Răspunsul nu este chiar așa de dificil. Migranții sunt foarte diferiți. Noi ne-am obișnuit să uh, vedem aspectele uh, sub aceeași umbrelă. Azilanți, uh, cei care vin să caute un loc de muncă, reîntregire familială, noi tot numim tot migrație. Dar avem diferiți oameni, avem refugiați, avem solicitanți de azil, avem imigranți ilegali, avem musulmani, evrei, catolici, atei și toți aceștia sunt mult mai diferiți decât uh, sunt diferiți americanii între ei. Uh, așadar, migranții nu sunt un grup omogen. Este foarte important să luăm în considerare acest lucru. Poate de aceea ar trebui să avem teste diferite, programe de formare diferite, dif reguli diferite pentru diferite tipuri de migranți. Nu poți să ai același program de formare pentru o uh, femeie somaleză analfabetă și programul să fie același cu un uh, inginer iranian uh, care poate este refugiat și nu vrea să fie în Norvegia. Poate nici femeia din Somalia n-a vrut să vină în Norvegia dar nu a avut de ales. Așadar, trebuie să ne adresăm unor stiluri de viață diferite. Asta am vrut să spun, vă mulțumesc! Eh, muy brevemente. En, en la mejor de las... Foarte pe scurt. În cea mai bună situație în care ne-am putea imagina cum să se împartă bogăția în lume, totuși imigrația va exista din motive diferite și fluxul va fi altul decât acum, dar imigrația va exista în continuare. E un fenomen al vieții. De aceea, pentru o problemă globală e nevoie de o soluție, de reguli globale și instituții care să guverneze aceste reguli. Și pentru a reveni la acea întrebare asupra gradului de armonizare a legislației europene în domeniul imigrației. Eu nu sunt uh, foarte calificat pentru a răspunde la această întrebare. Sunt aici la Parlament doar de 10 luni și n-am avut încă timp să număr numărul de concerte europene care există. Deci, Vom vedea ce vom face. Aceasta trebuia să fie mandatul uh, tratatului de la Lisabona și nu a fost. Așa că, iată, multe lucruri care au fost prevăzute nu s-au întâmplat până la urmă. Iar soluția pe care o căutăm pentru armonizarea legislației în domeniul imigrației probabil că va trebui să aștepte. S-au făcut progrese, însă aceste progrese au fost atât de conservatoare până acum încât uh, ne-au lăsat uh, foarte multe uși deschise pentru această dezbatere și pe viitor. Aș vrea să profit de cele câteva minute pentru a răspunde la întrebări. E nevoie de mai multă armonizare? Da. Eu mă ocup acum de o licitație privind uh, acel templet european. E o temă discutată de comisie de ani de zile de când era vorba de directiva Bolkenstein. Ar trebui să existe discriminare pozitivă. E bine, lume, în lumea industrializată, limba este criteriul de discriminare și de selecție. Odată ce treci de asta, nu mai e nevoie de altceva. Dacă aștept așteptăm uh, beneficii de pe urma investițiilor făcute imigranți. Da, și deja sunt uh, beneficii dacă e să ne uităm cine sunt acționarii la Deutsche Post. Uh, acționaratul este foarte global și investițiile, într-adevăr, sunt profitabile. Există temeri în legătură cu ce se va întâmpla cu tineretul. Și e o teamă, o întrebare la care eu nu pot să dau un răspuns. Anumite guverne au luat inițiative în acest sens. Însă veți vedea deja din 2002, 2011 la nivel demografic uh, Europa se va schimba. Știu că există discuții despre această temă și la OCDE. Nu pot să vă ajut cu nimic. Dacă, altă întrebare, <laughs> dacă această criză financiară a afectat piața muncii, bineînțeles că da, vedem tot felul de lucruri ciudate care se întâmplă. Vedem țări care a început un, în care a început un trafic, un adevărat trafic. Unii dintre furnizori folosesc metode legale pentru a înfița companii, însă în spatele acestora sunt organizații mafiote. Deci când descoperim așa ceva, eliminăm uh, companiile respective dintre partenerii noștri. Însă e o adevărată um, problemă pe piața muncii, se încearcă să se aducă forță, mână de lucru ieftină din nou, prin orice mijloace. Acum în ceea ce privește calitatea. Am un exemplu despre învățarea electronică, e-learning. Platforma e făcută în Singapore, designul de acolo, conținutul e făcut în Israel și animația e făcută de un studio de animație din India care e specializat în învățarea electronică. Uitați-vă cum migrația capătă o nouă perspectivă și la nivel virtual. Ah, Aș vrea să îi mulțumesc moderatorului, domnul Prațmone, să le mulțumesc și vorbitorilor de la acest grup de discuții pentru contribuțiile interesante și acum voi încheia, îi voi da cuvântul domnului Jacques Barrot, comisarul european care se ocupă de justiție, afaceri interne, domeniu care acoperă toate politicile de azil și imigranție. Domnul este vicepreședinte al Comisiei Europene și pot să vă spun că atunci când a fost desemnat în această funcție la jumătatea anului 2008, deci atunci a luat uh, foarte în serios toate problemele a dat un nou imbold acestor politici. Domnule vicepreședinte, vă dau cuvântul fără întârziere. Vă mulțumesc, domnule președinte Gerard Depre. Le mulțumesc tuturor celor care au însuflețit această conferință parlamentară în legătură cu coerența politicilor de dezvoltare și de gestionarea fluxurilor migratorii. Cred că ați făcut o treabă bună, că vom vedea roadele muncii dumneavoastră, a contribuției dumneavoastră, într-un moment foarte important pentru noi, deoarece încetul cu încetul va trebui să punem pe picioare această politică care constituie un obiect care, constitu- care este acum consensuală și anume uh, de a avea o politică comună de migrație și azil la ideea președinției franceze. Va trebui să elaborăm politica de azil și, bineînțeles, va trebui să elaborăm această politică care se referă la abordarea globală care ne permite să avem o strângă, strânsă legătură între gestionarea fluxurilor migratorii și dezvoltare. În prezent trecem printr-o criză economică care a lovit din plin uh, economiile noastre și ale partenerilor noștri și e clar că în timpul crizei ne va fi mult mai greu să putem gestiona aceste fluxuri migratorii. Însă, nu trebuie să uităm care sunt obiectivele noastre pe termen lung. Trebuie să anticipăm efectul deciziilor noastre asupra echilibrului uh, din societățile din curs de dezvoltare, din țările partenere. Deoarece acest echilibru este deosebit de important, tot așa cum este importantă dezvoltarea celor care ne trimit un anumit număr de persoane care din cauză că în țara lor lipsește dezvoltarea, sunt uh, obligați să emigreze. Vă voi spune acum câteva lucru în legătură cu abordarea globală. Competențele și resursele migranților în timpul experienței lor în străinătate pot fi o pârghie puternică pentru dezvoltare. Însă, trebuie să se creeze condițiile pentru ca oamenii să poată profita, să aibă aceste ocazii de a interveni. Legătura între migrație și dezvoltare a fost dezbătută de foarte multe ori. Se vorbește despre contribuția diasporii la dezvoltarea țărilor de origine. Se vorbește de asemenea din perspectiva transferului de fonduri și de asemenea din perspectiva exodului de creier. Comisia Europeană încearcă din răsputeri să integreze cât mai bine această dimensiune a fluxurilor migratorii în politicile sale de politică externă, de ocupare, sănătate și afaceri sociale. Vă reamintesc că în anul 2008 Consiliul European a adoptat Pactul European privind imigrația și azilul. În acest pact se regăsesc niște principii esențiale pentru politica europeană comună în domeniul imigrației și azilului. Această abordare globală se bazează pe un tratament echilibrat al diferitelor aspecte care țin de imigrație și trebuie să ne dăm seama că logica din spațiul acestui pact nu este uh, o logică care ține strict de securitate. Într-adevăr, imigrația clandestină trebuie împiedicată, deoarece în general este organizată de intermediari care au o legătură mai strânsă sau mai puțin strânsă cu crima organizată. Deci avem datoria de a combate acest fenomen al migrației ilegale. Însă această abordare globală nu se oprește aici. De asemenea, trebuie să organizăm imigrația legală, să veghem la protecția migranților care pot fi expuși la riscul de a fi traficați, de a fi victimele rasismului. Drepturile refugiaților, de asemenea, trebuie ocrotite, drepturile celor care au nevoie de protecție. De asemenea, Politicile de migrație și de dezvoltare trebuie examinate pentru a vedea cum pot fi ele făcute în beneficiul regiunilor de origine. Astfel stabilim, vom stabili niște mecanisme politice și instituționale pentru a gestiona migrația în mod echilibrat și coerent, mai ales uh, prin parteneriate cu țările terțe și respectându-le dezvoltarea și de aceea personal am insistat mult pentru a utiliza un termen pe care îl preferă tuturor celorlalți, și anume imigrația concertată a fluxurilor migratorii. Nu vom putea gestiona aceste fluxuri migratorii fără să avem un dialog structurat și continuu cu țările de origine. Iată deci câteva idei pentru a vă arăta cum putem obține mai multă coerență la nivel de politică de migrație și de dezvoltare. Acum vă voi da câteva exemple concrete. Situații în care noi încercăm să punem în aplicare această abordare globală. În ultimii cinci ani, comunitatea a fi finanțat peste 500 de, pe, de proiecte cu țări terțe în domeniul migrației. Recent am lansat, în colaborare cu programul PNUD, o inițiativă de 15 milioane de euro care are ca obiectiv punerea într-o rețea autorităților locale și a organizațiilor din societatea civilă din țările UE și din 15 țări terțe. Toate acestea pentru a promova dezvoltarea locală prin mobilizarea comunităților de migranți în Ghana, Salvador, Filipine și Maroc. Comisia, colaborând cu organizații ale societății civile, încearcă să înleznească transferul de fonduri ale imigranților și să favorizeze utilizarea acestora în scopuri utile în țările de origine. Un al treilea exemplu. Am, pus pe, am înființat un parteneriat pentru mobilitate cu Moldova și Capul Verde. Și în acest program de parteneriat vrem să reintegrăm profesional și social persoanele care se întorc. Avem acorduri de readmisie care, bineînțeles, ne permit să repatriem imigranți clandestini, însă în același timp, odată ce se întorc, sunt uh, însoțiți, sunt uh, acompaniați. De asemenea, putem participa la operațiuni de dezvoltare. Un al patrulea element avem inițiative în domeniul, domeniul migrației circulare. Migrația circulară poate fi înțeleasă ca o imigrație temporară sau o întoarcere temporară a persoanelor calificate pentru a transmite cunoștințele lor și pentru a lucra la dezvoltarea socioeconomică a țărilor lor de origine. Îi mulțumesc președintelui de pre, pentru că, după părerea mea, ne-a ajutat să trecem peste această primă etapă a blue cardului care le va permite lucrătorilor înalt calificați să vină să lucreze în Europa în condiții mai atrăgătoare. Peste câteva săptămâni de altfel voi prezenta un text privind lucrătorii sezonieri, privind stagiarii remunerați și cu ajutorul acestor texte vom încerca să uh, introduce migrația circulară în uh, aceste texte, pentru că acești oameni care vin în Europa să lucreze, să poată întoarce în țările de origine și să poată să le împărtășească concetățenilor lor cunoștințele dobândite în Europa. În ultimii ani, de asemenea, am contribuit la înființarea unor centre de gestionare și informare pentru migranți. Centre care oferă consiliere potențialilor emigrați, de asemenea îi informează pe cei care își caută un loc de muncă. NAPEC este un astfel de centru în Maroc, avem SIGEM în Maroc și vom încerca să dezvoltăm uh, aceste centre de informare a candidaților la emigrație în țările lor de origine. Asta au fost doar câteva exemple, să după părerea mea cred că o politică de gestionare a fluxurilor migratorii nu are cum să reușească fără un parteneriat intens cu țările de origine. Asta presupune multă răbdare, bineînțeles, deoarece deocamdată purtăm negocieri cu Senegalul, cu Marocul, bineînțeles, aceste negocieri sunt uh, grele. Noi uh, intenționăm să obținem acorduri de readmisie pentru imigranții ilegali, însă vrem de asemenea să oferim o serie de măsuri pozitive. Bineînțeles, aceste țări ne spun că sunt uh, gata să semneze aceste acorduri readmise pentru cetățenilor, însă dat fiindcă suntem țări de tranzit, e mai greu. Ceea ce vreau să spun este că Uniunea Europeană și vorbesc în uh, prezența domnului Dupre, uh, președintele Comisiei Parlamentare în același domeniu ca și al meu. Eu cred că în domeniul migrației nu ar trebui să vedem doar aspectul legat de securitate, de protecția piețelor muncii, să ne gândim doar la o imigrație pe alese în funcție de nevoile noastre, fără să ne intereseze problemele și nevoile din țările de origine. Eu a trebuit să explic, de exemplu, în America Latină, că trebuia să ne dăm seama că această directivă de repatriere, de returnare, nu era un pachet complet, era doar o primă etapă pentru a încerca să ne organizăm, să organizăm puțin mai mult uh, repatrierea imigranților. Vă mulțumesc, îi mulțumesc Parlamentului European, îi mulțumesc OCDE-ului, cred că trebuie să mobilizăm toți actorii să promovăm o intervenție coerentă în slujba unor în slujba politicilor migratorii. Și asta este o miză mare. Trebuie, de exemplu, să înleznim transferul de fonduri de la migranți, pentru dezvoltarea economică. Și e important ca cei care sunt în comunitățile din țările de origine să aibă acces la servicii bancare și, bineînțeles, în anumite țări asta presupune modernizarea și înființarea unui sistem bancar. De asemenea, trebuie să fim atenți la emigrarea masivă a personalului medical acest fenomen nu trebuie să ducă la lipsa de personal medical în țările de origine. Trebuie să dăm dovadă de o atitudine etică și să încurajăm reforme în sectorul sanitar în țările de origine pentru ca acest personal medical să rămână în țara de origine unde are un rol de jucat. Am încercat să punem pe picioare un cadru coerent în domeniul politicii migratorii, însă uh, de-abia suntem la început, va trebui să ne mobilizăm resursele, va trebui într-adevăr să ducem la crearea unei noi culturi în Europa în legătură cu politica migratorie, o cultură mult mai deschisă Trebuie să fie niște reguli concertate, niște reguli care să fie în beneficiul ambelor părți. Atât țările de origine cât și cele de destinație trebuie să aibă de câștigat. De asemenea, vom ști, va, va trebui să încercăm să transformăm aceste, această migrație care se face de, de nevoie, să o transformăm într-o migrație aleasă. Și sper că în Uniunea Europeană vom avea un model, în adevăratul sens al cuvântului, un model de gestionare a fluxurilor migratorii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei. Îți mulțumesc, dragă Jacques, pentru aceste concluzii atât de măsurate într-un domeniu sensibil și delicat, sunt marcate de luciditate. Vorbim despre necesitatea de a pleda în fața opiniei publice, opinie publică care de multe ori nu este conștientă de fenomenele care se vor uh, întâmpla și de provocările pe care le vom avea. Le mulțumesc organizatorilor, celor de la Parlamentul European, de la OCDE, de la Comisia Europeană. Această conferință a fost o premieră, lucru care merită semnalat. Le mulțumesc și interpreților care ne-au însoțit toată ziua, le mulțumesc tuturor participanților, le mulțumesc membrilor grupului de discuții și vreau să vă spun că dacă doriți să vă revedeți și să vă reauziți, puteți să uh, mergeți pe site-ul Parlamentului. Puteți uh, vedea aceleași contribuții de altfel și pe site-ul OCD. Vă mulțumesc, o seară plăcută!